comună a Uniunii Europene referitor la folosirea dronelor armate. Un uh, subiect pe care Parlamentul l-a, l-a abordat deja uh, în amănunt, în 2014. Consiliul a fost invitat să formuleze un cadru de reglementare. Iată de ce biroul extins nu a cerut un nou studiu și anume dacă subiectul dronelor armate ar trebui să fie reglementat având în vedere impactul pe care ar trebui să-l aibă asupra oamenilor. Mm, se analizează felul în care se va proceda și cum se va da curs rezoluției Parlamentului din februarie 2014. Am lucrat pe această linie la subcomisia noastră, concentrându-ne asupra consecințelor uh, pe care folosirea dronelor armate le au asupra um, drepturilor omului. Vom analiza acum uh, studiul redactat de Jessica Dorsey, cercetător din țările de jos, de la Centrul Internațional pentru Contraterorism. Studiul pe care îl prezintă doamna Dorsey e doar un proiect, nu reflectă dimensiunea și complexitatea acestui subiect uh, în totalitate. În această după amiază putem discuta, putem uh, intra în amănunte, putem veni cu propuneri pe care autarea le poate lua în calcul când își va finaliza proiectul, putem uh, să venim cu propuneri pe care chiar ar putea să le ia în calcul Consiliul uh, într-o posibilă decizie menită să reglementeze folosirea acestor drone. Este o sarcină importantă Sper că atelierul din această după-amiază să ducă la un dialog constructiv și deschis care să poată fi integrat în procesul politic. Se mai află alături de noi domnul Stefan Kolanovski, consilier juridic care ne va prezenta avizul dumnealui referitor la legislația internațională care ar putea să guverneze folosirea dronelor. Am să-i dau acum cuvântul doamnei Dorsey. Are 10 minute la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că, da, mm, pentru invitație. Mulțumesc și subcomisiei pentru drepturile omului că a inclus acest subiect pe ordinea de zi. Este un punct foarte important. Vă mulțumesc că m-ați invitat să îmi aduc aportul la această discuție. Aș dori să vă prezentez, să vă prezint pe scurt despre ce vorbim uh, când discutăm acest tip de drone. Am să vă prezint pe scurt cum stau lucrurile și cum uh, putem aborda subiectul dronelor în armată. Este un subiect care provoacă multe griji, folosirea acestora uh, a sporit. Este o tehnologie care va include în viitor nu doar actorii statali, ci și non-statali. Constatăm uh, că numărul acestora va spori din cauza folosirii tot mai sporite a dronelor armate, Numărul uh, de victime în urma intervențiilor armate sporește. Există uh, dovezi care arată că folosirea acestui tip de drone um, scade pragul um, la recurgerii la violență stabilește un precedent nu numai în ceea ce privește acest tip de, acest tip de tehnologie, ci și uh, alte tipuri de tehnologie. Vorbim, de pildă, de armele tale autonome. Orice cadru juridic care se aplică a dronelor uh, în armată poate fi extins pentru a include viitoarele evoluții tehnologice, dar uh, doresc să mă asigur că discutăm foarte clar despre acele um, cazuri fără intervenție umană. Recent, uh, evoluțiile pe teren au atras atenția asupra nevoii tot mai urgente de a purta această discuție. Uh, recent, patru drone au uh, lansat o bombă asupra unei moschei din Siria, se pare că uh, s-au produs 40 um, sau au avut 49 de victime, se pare că s-a întâmplat în urmă cu două zile. Iată, vă puteți uh, face o idee despre gravitatea și urgența situației. Trebuie să ne gândim, uh, e foarte clar de ce acest subiect trebuie păstrat pe uh, ordinea de zi. Un alt exemplu, um, aceste drone ar putea cumva um, fi lăsat de deoparte, președintele Trump a afirmat că va conferi mai multă autoritate CIA-ului, relaxând poate deja standardele deficitare ale Statelor Unite. Trebuie să discutăm despre toate acestea la nivelul Uniunii Europene, nu doar din cauza altor state, ci și din cauza faptului că la ora actuală o serie din statele membre ale Uniunii Europene folosesc sau doresc să folosească sau au folosit acest tip de tehnologie. Bineînțeles, Parlamentul European a solicitat o poziție comună asupra acestui subiect. Trebuie să privim și din perspectiva strategiei globale a Uniunii Europene, care cere o politică de securitate și apărare comună mai solidă, cheltuielile asupra sistemelor um, de pilotare teleghidate, și ajungem uh, la nucleul problemei, Uniunea Europeană trebuie să promoveze o ordine globală bazată pe reguli, ca având ca principiu e multilateralismul cu uh, ONU în centru. Se alinează la, subiecte, la obiectivele stabilite de politică comună și externă, valori printre care se numără drepturile omului, statul de drept, conservarea păcii, respectând uh, Carta ONU, Declarația de la Paris și uh, Declarația de la Helsinki. Doresc să vă reamintesc celor prezenți astăzi aici că, în ciuda unei relații oscilante între Statele Unite și Rusia și având în vedere echilibrul schimbător de la NATO, totuși vremurile oferă și o oportunitate uh, și a venit clipa ca Uniunea Europeană să intervină. Riscurile asociate neintervenției uh, au fost deja amintite în repetate rânduri în trecut, de pildă adoptarea unei interpretări fragmentate a legislației internaționale, cum este promovată de alte state, poate duce la incertitudine juridică, lucru care ar putea polariza comunitatea internațională, suminând statul de drept și în cele din urmă destabilizând um, contextul internațional de securitate. Dacă Uniunea Europeană nu își formulează acum o poziție comună, va fi foarte greu în viitor să condamne folosirea dronelor armate de către orice actor, fie statal, fie non-statal. Pentru a trece acum la o perspectivă de ansamblu asupra studiului meu. Am pornit de la început, de la rezoluția din 2014, care cere o poziție comună și am luat în calcul studiile de specialitate relevante la nivel internațional sau la nivelul Uniunii Europene realizate de atunci. Încercam, bineînțeles, să marchez cadrul pentru un context juridic. Intrând în uh, fondul uh, studiului, doresc să vă ofer ideea din spatele acestui studiu. Puteți, bineînțeles, să parcurgeți rezumatul acestuia. Sper că deja, încă de la început, vă puteți face o idee despre potențialul dăunător pe care îl au dronele și cât este de important, prin urmare, să continuăm cu eforturile noastre la nivelul Uniunii Europene. Ideea a fost de a formula o poziție de pe baza căreia Uniunea Europeană poate formula o serie de parametri respectând încă o dată libertățile fundamentale și statul de drept. Valori care, în cele din urmă, stau la baza progresului nostru în Uniunea Europeană. De pildă, pragmatismul uh, bazat pe principii în fața acestui fenomen global. Aceste idei, bineînțeles, um, nu au fost uh, idei care mi-au venit mie, ci ei um, au fost reunite din legislația internațională existentă la ora actuală, idei pe care le-am cules încercând să creez uh, un set uh, unitar de norme care vizează dronele. Primul rând, transparența. O mare parte din instituțiile internaționale, din specialiști, cer mai multă transparență, mai multă răspundere, însă mie adesea, uh, eu adesea am rămas cu impresia că mm, formulările acestea sunt destul de vagi. Statele, de pildă, vor oferi transparență maximă publicând legislația care să contribuie la prevenirea răului și la consolidarea legislației internaționale. Iată, în principiu, ideile care sunt incluse în studiu. Strâns legate de, transparen- strâns legate de transparență este, bineînțeles, răspunderea. De multe ori este cerută, însă nu știm exact care sunt elementele care uh, alcătuiesc această răspundere. Ideea era că statele membre care folosesc sau ajută state care folosesc dronele vor realiza anchete independente, prompte, care să analizeze orice incident care ar putea deriva de pe urma folosirii dronelor într-o intervenție militară. Cere mai multă transparență, așadar mai multă răspundere, dar oferind de asemenea îndrumări referitor la care ar fi um, elementele orientative care trebuie luate în calcul. După că uh, vorbeam de sprijinul oferit, cred că, îndeosebi în contextul european, trebuie să ne gândim că de multe ori statele nu sunt clare în ceea ce privește poziția lor juridică, pentru că poate nu dețin drone armate sau nu le folosesc de multe ori. Uh, acești actori care folosesc deja um, drone armate, folosesc drone de supraveghere sau pun la dispoziție spațiul lor aerian acelor state care dispun de drone armate. Iată, deja mi se pare important acea formulare, statele membre nu vor uh, veni în ajutorul acelor uh, actori care um, recurg la folosirea necorespunzătoare a dronelor. Și, în ultimul rând, poate un articol model, model care vizează exportul, cere statelor membre să realizeze controle foarte stricte asupra acestui tip de tehnologie, respectând obligațiile lor. Pentru a conchide, cred că valoarea adăugată acestei decizii, sau unei asemenea decizie a Consiliului sau a formaliza o asemenea decizie, va garanta statul de drept, va permite clarificarea cadrului juridic actual care guvernează folosirea dronelor, va permite uh, schimbul de informații între statele membre, în acest fel influențând legitimitatea intervențiilor, oferă mai multă claritate, poate duce la o poziție unitară și oferă de asemenea o bună bază de discuție atât în interiorul Uniunii cât și în afară. În cele din urmă, va contribui la acea abordare bazată pe pragmatism eh, și va permite Uniunii Europene să înfrunte amenințările într-un mod robust. Vă mulțumesc! Grazie. <clears throat> Darei la parola ora. Mulțumesc foarte mult. Și acum o să dau cuvântul domnului Kolanovski. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să mă alătur dumneavoastră pentru această discuție. Văd că în subcomisia dumneavoastră se uh, discută mult aceste lucruri și apreciem, uh, apreciez foarte mult. O să vorbesc în franceză. Într-adevăr, așa cum ați spus în introducerea pe care ați făcut-o, Eh, vreau să vorbesc despre câteva aspecte juri, ale cadrului juridic legat de utilizarea acestor eh, drone. Eh, cadrul există, din păcate însă de multe ori nu este bine stăpânit, bine cunoscut de către utilizatorii dronelor și am văzut într-adevăr că și doamna Dorsey a vorbit despre legile care guvernează utilizarea acestor drone. Există într-adevăr uneori Uh, tendința de a crea noi instrumente pentru noi situații, dar până la urmă asta nu este decât o scuză pentru a reduce protecția uh, care trebuie acordată victimelor acestor noi instrumente, deci se deschide poarta unei serii întregi de abuzuri dreptul internațional permite un cadru care ne permite să definim regulile ce se aplică când se folosesc aceste drone. Sigur, cadrul variază în funcție de situația în care se utilizează aceste dronuri. Și, de fapt, există două tipuri de situații care trebuie uh, care trebuie analizate, cele care se folosesc, situațiile de conflict armat și celelalte. Uh, și constatați că al doilea este mai frecvent, dar și mai problematic. În situația de conflict uh, armat, uh, și ați văzut raportul doamnei Dorsi, există dreptul internațional umanitar care se aplică și care are niște reguli excepționale ce trebuie respectate pentru cea, cealaltă situație ne eh, regăsim în cadrul aplicării legii și eh, în cadrul eh, protecției internaționale a, dreptului, a drepturilor omului, reguli care sunt mult mai restrictive în ceea ce privește utilizarea forței și în special a forței letale. În ceea ce privește dreptul internațional uh, umanitar, există trei principii generale care trebuie respectate. Este relația dintre combatanți și necombatanți, principiul proporționalității, în sensul că în dreptul umanitar daunele colaterale pot fi acceptate cu condiția să nu fie în exces față de avantajul militar, uh, care, trebuie, care se așteaptă în cadrul unei operațiuni și principiul precauției care cere ca uh, să se ia toate precauțiile posibile pentru a se face uh, distinție uh, față de necompatanți și pentru a asigura aceste principii. Deci dacă se utilizează corect o dronă, iată uh, aceste caracteristici prop, prop, proprii și aceste principii trebuie respectate. Evident că există mai puține riscuri aici de, legate, de exemplu, de pierderea unui, unui pilot. Dar problema serioasă se pune într-o situație care nu este cea de conflict armat, cu cadrul juridic existent care este mult mai puțin favorabil utilizării dronelor armate. Și deci, cum am zis, e vorba de regulile protecției internaționale a dreptului omului care se aplică și știți foarte bine că acestea nu autorizează recursul la forța letală decât în ultimă instanță, atunci când celelalte metode, precum arestarea, de exemplu, s-au dovedit inutile, ineficace sau nu au obținut rezultatul uh, scontat. Și drona armată nu poate fi uh, oprită. Tot aceste reguli cer ca acțiunea să fie necesară pentru a proteja oamenii împotriva unei amenințări cu moartea, amenințare iminentă și raportul doamnei Dorsi subliniază cât este de importantă o bună definiție a caracterului iminent al unei amenințări. Deci ce o amenințare serioasă la adresa vieții unei persoane. În egală măsură, în acest cadru, în drepturile omului, există principiul proporționalității, care nu este același ca în dreptul umanitar. Acolo vorbeam de, de, de pagube colaterale, ori aici trebuie analizată amenințarea în sensul că reacția trebuie să fie proporțională cu amenințarea. Prin urmare, dacă e vorba să neutralizăm o persoană care reprezintă o amenințare, există și alte posibilități, altele decât acela de a-l omor. Deci, în acest, în acest context special, trebuie să, să confirmăm că, faptul că, într-adevăr, utilizarea unei drone armate este problematică. Și în aceste situații observăm că există situații foarte rare în care ar fi admisă utilizarea dronelor armate. Eh, prin urmare, cred că este foarte util astăzi când eh, utilizarea dronelor se democratizează, dacă pot să spun așa, să uh, într-o situație în care uh, Uniunea Europeană își propune să se doteze cu capacități militare, să uh, um, existe cadrul legal care să guverneze utilizarea acestor drone și să definească problema iminenței, deci marja de manevră legată de interpretare. Așadar, în aceste situații se pune problema și observăm că există multe operațiuni de combatere a terorismului când operatorii dronelor lansează astfel de operațiuni care provoacă daune civile sau necivile legate de to- cu, cu toate consecințele care apar. Pentru avea o imagine mai completă. Știți că anumite persoane au lansat ideea unei uh, lupte globale împotriva terorismului și care însă conduc la apariția unor uh, riscuri, pentru că dreptul umanitar este un drept excepțional uh, care se aplică în anumite situații și care Eh, poate să permită acceptarea unor daune colaterale. Deci dacă acceptăm ideea războiului global împotriva terorismului, asta înseamnă că acceptăm ideea că oricine, oricând, oricum, oriunde poate să fie ucis, ceea ce evident că nu ne dorim. S-a, am subliniat că cei care susțin această teorie e, vor accepta mult mai ușor această idee atunci când uh, respectivele acțiuni uh, au loc, să spunem, în Orientul Mijlociu sau în Africa, decât dacă ar avea loc într-o capitală uh, occidentală. Și, în fine, ca să închei, domnule președinte, vreau să vă spun că ideea unui document care să guverneze recursul la dronele armate e o idee foarte bună, care, căreia trebuie să-i dăm curs. Ea trebuie urmărită, trebuie să reamintim care sunt regulile aplicabile, pentru că, din nefericire, de multe ori sunt lăsate la o parte. Trebuie să definim contextele în care se poate sau nu se poate uh, recurge la dronele armate, metodele uh, pentru asta și Eh, acest lucru este eh, e întotdeauna mult mai bine să putem să definim astfel de lucruri înainte să apară o situație de, de violență, pentru că atunci fiecare își închipuie că este de partea binelui și se apără împotriva eh, răului, ceea ce conduce la o atitudine mult prea permisivă legată de folosirea acestor arme. Prin urmare, legătură cu rezoluția pe care ați adoptat-o în 2014, face apel tocmai și solicită o un astfel de reglementare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Kolonovski. Și acum o să ascultăm pe doamna Line Ritveld care răspunde de armele convenționale în uh, cadrul controlului exportului de arme și al combaterii proliferării acestora. Mulțumesc foarte mult uh, că ați invitat Serviciul European de Acțiune Externă să participe la ședința dumneavoastră de astăzi. De asemenea, ne exprimăm aprecierea pentru faptul că ați uh, comandat acest studiu um, experților. Uh, tema este într-adevăr de mare interes și vom continua să o studiem, pentru că avem de-a face aici cu o temă foarte complexă și foarte dificilă. Deci nu o să fie asta ultima uh, oară când o vom discuta și analiza. Nu vreau să spun foarte multe lucruri, dar unul care este important uh, se referă la faptul că tehnologia dronelor este aici, este prezentă, nu o să dispară, ci din potrivă o să se dezvolte în continuare, deci trebuie să continuăm și noi să discutăm. Nu e un lucru pe care vom fi în măsură să-l interzicem, chiar dacă am avea interesul să o facem. Uh, deși uh, am impresia că nu asta este intenția Parlamentului în această privință. Tehnologia dronelor are un mare potențial de utilizări în sfera militară. Ele pot să ajute la recunoaștere și la stabilirea țintelor. Dar aș dori să vă reamintesc că Uniunea Europeană a folosit dronele în exclusivitate pentru supraveghere. Le-am folosit în diverse misiuni și le-am mai folosit în operațiuni de depistare a potențialelor atacuri uh, piraterești și pentru a susține asistența și operațiunile de salvare, deci combaterea pirateriei, uh, Uh, cum ar fi operațiunea Sofia. Aceste capabilități sunt uh, și mai dezvoltate în sfera civilă, deci pentru supravegherea uh, incendiilor de păduri, a deșertificărilor, de exemplu. Deci e o chestiune importantă și asta nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană este un actor global important Uh, cu o piață de desfacere mare și cu un număr foarte important de locuitori. Uh, prin urmare, o astfel de tehnologie este importantă pentru a, pentru un actor economic atât de important cum este Uniunea Europeană. Să lăsăm dezvoltarea acestei tehnologii în mâna altor persoane și a altor națiuni, cred că nu este neapărat în interesul Uniunii Europene. Dar nu cred că aceasta ar fi intenția dumneavoastră. Doream însă să subliniez faptul că există multe aspecte privitoare la această tehnologie. Acum, în legătură cu competențele, vreau să spun câteva cuvinte. Vorbim foarte mult despre norme și reguli, despre ordinea globală și așa mai departe. Și Uniunea Europeană e un exemplu în acest sens. Prin intermediul tratatelor am alocat de aceea, sunt alocate diverse competențe. De exemplu, Comisia răspunde de siguranța aeriană și asta e un element important atunci când vorbim despre drone. Deci nu e un lucru de care se ocupă serviciul de acțiune externă, dar felul în care uh, sunt operate dronele împreună cu sau a, uh, alături de, de, de avioanele civile uh, e un aspect care, uh, pe care Comisia îl analizează. Uh, dacă doriți să abordați aceste chestiuni cu Comisia, uh, trebuie să contactați pe cei de la DigiMove. Cât privește dronele uh, care nu sunt armate, dronele ca atare nu reprezintă arme, dar e adevărat că uh, unele categorii de uh, astfel de drone pot fi folosite pentru a uh, livra arme. Cred că <clears throat> această, uh, dronele ridică niște uh, întrebări legale absolut fundamentale și cu totul noi. Eh, avem nevoie de o legislație internațională cu adevărat nouă, pentru că, iată, ne confruntăm acum cu o situație în care se prezintă această provocare în acest domeniu. Dar ce e important este ca ele să fie folosite în conformitate cu dreptul internațional. Un alt lucru pe care vreau să-l spun este că lipsa unei poziții europene comune, pe care de fapt nu o avem, nu înseamnă că nu trebuie să discutăm această temă, pentru că există legi, există reglementări uh, în acest domeniu. Și, de fapt, Uniunea Europeană este de acord cu foarte multe dintre concluziile uh, care figurează uh, în raportul în raportorului uh, special Hanks și pot să menționez câteva. Stabilirea unui cadru juridic internațional pentru folosirea uh, dreptului umanitar internațional care și celelalte care reprezintă un cadru adecvat pentru utilizarea dronelor. Dreptul la viață nu poate fi respectat decât dacă există cerințe clare uh, care sunt uh, uh reglementate de diversele, diversele părți. Nu trebuie ca miezul uh, legal să fie abandonat atunci când vorbim despre drone, având în vedere provocările pe care le reprezintă, de exemplu, terorismul. Toate acestea, de fapt, au legătură sau au fost menționate de către expertă. Aș mai spune un lucru în legătură cu un fel de uh, role model legat de decizia Consiliului. Atunci când vorbim despre poziția comună privitoare la reglementarea exporturilor de arme, cred că ați avut în minte acest lucru. Și aici vreau să subliniez că această poziție comună cu privire la exportul de arme uh, reprezintă, are, prevede un mecanism de control foarte important. Unul dintre ele este respectarea în țările de destinație a, de, de către țările respective a dreptului internațional umanitar. Și poziția comună precizează că statele membre nu trebuie uh, să acorde licență de export dacă există un risc clar ca echipamentele militare respective să poată fi folosite pentru încălcarea dreptului umanitar internațional. Deci e vorba de o reglementare importantă care este deja în vigoare și deci, iată, avem câteva lucruri în acest domeniu. Nu e o Uh, zonă complet vidă. Sigur că vorbim aici de un uh, subiect foarte complex. Ne bucurăm foarte mult că ați organizat astăzi acest atelier, atelier și că studiul dumneavoastră ne va folosi în, și în reflexia noastră. Mai departe, experta dumneavoastră a menționat că nu suntem în domeniul uh, legislativ, atunci când vorbim despre aceste arme controlate eh, la distanță. Totuși, v-aș reaminti că Uniunea Europeană, ca atare, în cadrul eh, dreptului eh, în care vorbim despre armele tale și noi tehnologii, deci Uniunea Europeană, pentru prima oară, a fost în măsură să prezinte o poziție la conferința din, de la Geneva, când am adoptat o serie de concluzii prin care se stabilește o poziție comună în ceea ce privește revizuirea CCW. Și ceea ce s-a bucurat de un sprijin larg din partea Uniunii Europene, Europene a fost crearea uh, unui grup de experți care să lucreze în cadrul Națiunilor Unite eh, pentru a elabora un raport până la sfârșitul acestui an. Eh, lucrarea studiului respectiv nu se referă și la drone, dar pentru noi, eh, cei care lucrăm, încercând să unim Uniunea Europeană într-o poziție comună, ne bucurăm foarte mult să constatăm că acest lucru a fost posibil și ne gândim că poate să fie un fel de ghid și pentru discuțiile pe tema aceasta. Și mă opresc aici. Mulțumesc! E pur vero siamo Mulțumesc! Bineînțeles că mai putem să vorbim despre foarte multe lucruri, foarte multe dintre lucrurile pe care le-ați menționat ar necesita un nou cadru de reglementare. Însă nu cred că avem timp astăzi. Domnule Lochbiller, mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc autoarei pentru autorul său, pentru studiul foarte bun noi, Verzi EFA, am uh, solicitat acest uh, studiu și este foarte bine că avem o rezoluție a Parlamentului din 2014 care solicită o poziție comună în legătură cu uze cu dronele armate. Așadar, este foarte bine să avem un asemenea studiu care nu trebuie să fie doar pentru noi în Parlamentul European. Sper că recomandările dumneavoastră vor, își vor găsi calea până la chiar și la Consiliu. Când ați luat cuvântul, nu ați vorbit despre conținutul studiului. Bineînțeles, este foarte util să discutăm despre utilizarea uh, bună a dronelor, însă avem uh, nevoie de aceste drone, avem nevoie de drone armate. Poate că putem să uh, răspundem acestui, aceste întrebări, să vedem care este poziția înaltui reprezentant uh, pentru o asemenea poziție. Avem o rezoluție din 2014 acum să discutăm, dacă s-a discutat acest lucru cu statele membre, dacă utilizarea dronelor armate pune o serie de întrebări serioase de ordine morală, juridică. V-ați referit la utilizarea dronelor armate de către Statele Unite dar vedem că și în lupta împotriva terorismului, din ce în ce mai multe guverne își arată un interes în asemenea programe. Rusia, China, Turcia și cred că și actorii non-statali, cum ar fi Daesh, au resursele necesare pe care le put, pot utiliza pentru aceste drone armate, ceea ce este îngrijorător. Așadar, pentru a discuta utilizarea dronelor armate, uh, uh, um, pentru a, utilizarea acestora, uh, o normă internațională este mai necesară decât oricând. Așadar, trebuie să um, Uh, avem o, uh, uh, reguli clare și este foarte bine că în studiul dumneavoastră faceți referire la strategii globale. Spuneți de asemenea că suntem într-un sistem global în care nu ne mai bazăm neapărat pe statul de drept. Și cred că dacă statele membre și Uniunea Europeană ar avea dorința politică, voința politică să aibă o poziție comună, am putea să uh, stabilim o agendă globală în acest domeniu. Și aș dori să vă citez când spuneți că absența unei decizii a Uniunii Europene în legătură cu dronele armate riscă la uh, fragmentare și dezacorduri între statele membru, membre și are potențialul de a submina unitatea în strategia globală. Cred că ați folosit cuvinte foarte bune acolo. Uh, după cum ați spus, cred că o decizie a Consiliului ar fi în interesul strategic al Uniunii Europene. Și a, dacă ați comparat în studiul dumneavoastră transparența acestor programe într-un stat cum ar fi în Statele Unite, cred că statele membre a, sunt chiar mai puțin transparente în ceea ce privește utilizarea dronelor armate nu am niciun dezacord cu analiza dumneavoastră. Spuneți foarte clar că există două cerințe de bază care sunt responsabilitatea și răspunderea. Însă astăzi mi se pare că există un interes foarte scăzut din partea înaltului reprezentant să Uh, aducă această problemă în fața Consiliului și să dea curs apelului Parlamentului în, pentru opoziție uh, a Consiliului în legătură cu dronele armate. Presupun că această situație nu se va schimba foarte repede, deci dacă ne uităm în ultimii ani și ne gândim la câțiva ani în viitor, trebuie să adoptăm o poziție ținând cont de uh, alte evoluții tehnologice. Poate în curând nu vom discuta doar despre drone armate controlate de la distanță, ci și uh, drone armate autonome sau semi-autonome, ceea ce pun, ridică o altă serie de întrebări. Așadar, Consiliul, dacă începe să discute o asemenea poziție, Parlamentul trebuie să sublinieze că avem nevoie de o poziție în legătură cu uh, dronele semi și complet autonome. Avem acest uh, format de atelier. Mulțumesc secretariatului DROA că a permis acest uh, atelier pentru a putea, acest seminar pentru a discuta lucrurile, pentru a pune întrebări. Ați spus că recomandați ca statele membre să uh, fie de acord cu supravegherea unui organism independent în legătură cu utilizarea dronelor armate. Cum ar arăta un asemenea organism independent, după părerea dumneavoastră? Uh, este al societății civile sau o instituție publică? Poate putem să uh, explorăm mai îndeaproape acest lucru sau chiar un organism parlamentar. Pe transparență, menționați că uh, interesul de securi- securității naționale poate fi evocat întotdeauna pentru a restrânge transparența. V-ați referit la anumite principii internaționale în legătură cu dreptul la informare. Cum ar arăta acest lucru în practică? Cum putem să uh, împiedicăm ca preocupările de securitate să fie folosite pentru a submina uh, cerințele de bază în domeniul transparenței. Și poate o întrebare și pentru SEAE în legătură cu răspunderea. Studiul recomandă ca schemele existente pentru acces la justiție și la uh, despăgubiri să se aplice și celor afectați de utilizarea dronelor armate. Deci m-ar interesa ca SAE să ne spună despre aplicabilitatea unor asemenea scheme și uh, o întrebare pentru domnul Kolanovski. Avem acum în ultimele luni ale administrației Obama a avut loc o declarație comună legată de drone susținută de câteva state membre. Aveți o opinie? Care este uh, situația în legătură cu această declarație? Și ultimul punct, foarte interesant din studiul dumneavoastră, solicitați ca statele membre să raporteze un, un un uh, Uh, să raporteze poziția lor în legătură cu dronele armate și dacă le-au utilizat sau nu. Vă mulțumesc, doamna Mănescu. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentare a ambilor vorbitori și SAE pentru explicații. Știm cu toții că Uniunea Euro- Europeană deja are o poziție comună în legătură cu utilizarea dronelor armate, poziție reflectată în rezoluțiile noastre ale Parlamentului European, reflectată în diverse declarații ale doamnei Mogherini, al domnului Tusk. Deci, cu toții suntem de acord că avem nevoie de o poziție comună și că vrem să mergem în această direcție. Este un lucru bun. Avem o clarificare din partea SAE că statele membre nu utilizează drone armate, utilizăm drone doar pentru supraveghere sau în scopuri civile, ceea ce este în ordine, cu toate că încă avem nevoie de un regulament pentru export este un lucru de care avem nevoie și un lucru pe care trebuie să îl abordăm de urgență la nivel global. Credeți că acest lucru ar fi posibil în cadrul tratatului actual, știind că sunt anumite state membre care uneori se opun datorită principiului de subsidiaritate sau altor motive care ar putea apărea folosind uh, tratatul actual uh, ca argument. Deci cum putem trata preocupările? Este suficient tratatul actual sau este nevoie de o schimbare și după aceea uh, ce se întâmplă cu statele terțe. Să spunem că în Uniunea Europeană suntem într-o situație ideală în care cu toții suntem de acord să nu folosim drone armate, sau să le utilizăm sub legislația internațională dacă va fi cazul și respectăm total acest legislația internațională. Dar ce se întâmplă cu uh, statele terțe? Colega mea deja a menționat acest lucru. Avem capacitatea de a le opri să le utilizeze sau uh, Uh, ne asigurăm că doar noi suntem băieți buni, ce facem în legătură cu statele terțe, care sunt posibilitățile ca noi, ca Parlament European, Consiliu, Comisie, care sunt posibilitățile noastre să oprim alte state din utilizare, de la utilizare. Vă mulțumesc, domnul Perlu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru acest seminar foarte important uh, pentru uh, această discuție în legătură cu dronele armate, arme care vor, uh, vor fi utilizate din ce în ce mai mult. Sunt extrem de mult folosite atât uh, cele statice cât și cele strategice, de la sateliții antirachetă până la rețele de înlocuire pentru sistemele de geopoziționare. Deci este un subiect care uh, este deja prezent. Ceea ce mă preocupă în acest sistem este ceea ce spunea domnul jurist. Este un sistem care este reglementat foarte strict în uh, dreptul internațional în funcție de proporționalitate. Ceea ce mă preocupă este utilizarea care a fost dată în legea antiteroristă, în special în execuțiile în teritoriile extrateritoriale și extrajudiciale, pentru că uh, un aliat folosește uh, aceste drone, Statele Unite. Eu aș pune două uh, întrebări specifice. Dacă vreun stat uh, european folosește aceste drone armate și dacă Statele Unite utilizează vreo bază comună din Europa pentru a efectua acest tip de atacuri se, dacă, dacă există indicii că se utilizează asemenea sisteme. Avem nevoie de o poziție comună strictă în legătură cu utilizarea acestor arme care utilizare în momentul de față nu corespunde tratatelor de la Geneva. Ganz äh, Domnul Weidenholzer, cred că este o discuție foarte importantă și sper că toate aceste inițiative să putem, în cele din urmă, să le putem pune în aplicare. Totul depinde, bineînțeles, de cadrul multilateral în care totul se va concretiza în cele din urmă. Am trei observații pe care doresc să le uh, scot în evidență. Această instituție, în urmă cu două săptămâni, a adoptat o rezoluție foarte interesantă, raportul MATI, care prezintă componentele juridice și etice ale roboților care abordează acest subiect, un document foarte important și poate în acest context putem să luăm în calcul respectiva rezoluție pentru că, pe de-o parte, e vorba de aspectele etice, dar e vorba de asemenea și de efectele asupra uh, consecințelor juridice, răspunderea juridică și așa mai departe. Uh, Comisia a fost solicitată, a fost rugată să vină cu un proiect uh, de lege. A doua observație, deja discutată în repetate rânduri, actorii non-statali care joacă un rol tot mai important. Iar acești actori sunt cei care vor recurge la arme imorale, îndoielnice din punct de vedere moral, uh, și nu putem împiedica acest lucru. Am putea să integrăm în eforturile noastre, putem uh, să uh, îi includem, să le dăm o anumită relevanță. Și ultima observație, s-a vorbit foarte mult de folosirea dronelor uh, care sunt realizate în alte scopuri, folosite de pildă în scop comercial pentru supraveghere. Știm că multe bunuri pot fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost create. Așadar, această limită între uzul comercial și uzul militar este foarte greu de făcut. Este o observație care pentru mine este importantă. <coughs> Grazie. Allora. Mulțumesc. Așadar, ceea ce pot spune este că vă pot da cuvântul uh, pentru că doamna Lochbiller v-a pus câteva întrebări tuturor. Poate vă dau câte două minute pentru a răspunde fiecare. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări foarte interesante. Câteva au fost pentru SAE Cred că este eficient. În, în momentul actual nu există acord total în cadrul statelor membre. Bineînțeles că este un este un factor foarte important. CIA trebuie să uh, dea un răspuns am luat notă că anumiți membri ai comisiei noastre consideră că trebuie să fie făcut ceva Unii deja au arătat că uh, au existat și rezoluții în anii anteriori. Această temă reapare. Este o temă de pe ordinea dumneavoastră de zi, o temă prezentă însă în legătură cu temele care nu sunt de eh, competența Uniunii Europene, nu pot să garantez că Consiliul va putea ajunge la o poziție comună. Mi se pare însă că este o discuție importantă care trebuie să aibă loc Uh, v-am mai interesat să aud că se, se menționează și alte probleme, cum ar fi roboții ucigași, care uh, este o discuție care are loc la ONU și aici, bineînțeles, nu ne interesează poziția Parlamentului European, suntem dispuși să conlucrăm După aceea, întrebarea doamnei Lochbiller dacă avem nevoie de o legislație, nouă legislație internațională pentru... Poate era mai degrabă o întrebare pentru expertul juridic, nu am înțeles exact dacă era pentru mine. Vă mulțumesc. Deci o întrebare era dacă în acest studiu în legătură cu utilizarea dronelor armate, trebuie să avem, trebuie să avem o poziție a Uniunii uh, și a Parlamentului. Este și decizia Parlamentului să se lucreze în acest sens. Acest studiu spune că dacă cineva este rănit sau un membru al familiei este ucis de uh, prin utilizarea unei drone armate, această persoană ar trebui să aibă acces la justiție și la mijloace de compensare, de despăgubiri. Cum vedeți dumneavoastră la e această recomandare? Da, într-adevăr ați clarificat întrebarea, nu pot să vă răspund, dar uh, vă pot uh, reveni, pot reveni cu un răspuns ulterior. Foarte bine. aș spune că este foarte important că concluzii, ca concluziile să fie trase în mod uh, corect, pentru că este vorba de politica de apărare și de securitate a Uniunii Europene. Este o inițiativă foarte importantă și întregul cadru legislativ este important. Deci vă rog uh, avem nevoie de o, destul de urgent de o poziție comună pentru că există riscuri dacă fiecare stat membru își va elabora o propria poziție. Domnul Kolevski. Mulțumesc foarte mult, domnule, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru diversele intervenții. Voi răspunde mai multor intervenții atunci când SAE spune că dronele în sine nu reprezintă o problemă, ci ceea ce facem cu ele și în ce context, pentru că până la urmă se poate comite o crimă de război și cu un dar până la urmă nu putem comite o crimă de război cu un cuțit de bucătărie. Până la urmă ă, dronele sunt niște arme privilegiate. Există reguli în dreptul internațional și în dreptul internațional umanitar care rămân pertinente. Sunt destul de convins că dacă încercăm să redeschidem aceste reguli, dorind să adoptăm noi tratate, riscăm să nu ajungem la același nivel de protecție de acum deci este un risc uh, de care trebuie să ținem cont atunci când vorbim despre alte uh, reguli. Eu cred că trebuie să mm, reafirmăm uh, regulile existente, pentru că deseori drepturile actuale sunt ignorate. Trebuie să reafirmăm că regulile actuale sunt permanente, pertinente, câte, câteodată controlele sunt puțin laxe, deci poate ar trebui să uh, punem accentul pe o poziție comună În ceea ce privește câmpul de aplicare geografică, se vorbește în special de operații teroriste extrateritoriale. Se fac foarte multe lucruri care nu intră într-un cadru juridic acceptabil. Aici, într-adevăr, mi se pare că mai este de lucru. După aceea, controlul exporturilor. Și aici consider că trebuie să subliniem că Uniunea Europeană a făcut deja multe. În 1998 deja aveam un cod de conduită în legătură cu exportul de arme uh, adoptat sub președinția britanică de către Uniune, codul care nu era obligatoriu, dar care a devenit o poziție comună în anul 2000 sau așa ceva. Deci a subliniat o serie de criterii de respectare a drepturilor omului care trebuie să fie verificate înainte de exportul de arme către un destinatar. Aceste reguli există, uh, putem să dezbatem, în schimb, punerea în aplicare la nivel național. Unele state uh, au o atitudine destul de laxistă în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și dreptul umanitar. Așadar, uh, în momentul în care contractele sunt uh, foarte lucrative, în ceea ce privește declarația administrației Obama, este foarte clar că în timpul acestor două mandate utilizarea dronelor armate a fost a crescut exponențial comparativ cu perioada anterioară, deci există uh, ne, suntem puși în fața faptelor Acestea fiind spuse, dacă politica este urmată de o practică, acest lucru poate să influențeze dreptul, încă nu, însă nu cred că am ajuns la acest moment. Um, Mulțumesc tuturor pentru observațiile dumneavoastră. Mulțumesc și observațiilor făcute de reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă. Doream și eu să scot în evidență o parte din uh, problemele scoase în evidență de cei care au luat cuvântul. Cred că multe din uh, aceste aspecte țin de voința politică, bineînțeles, privesc și uh, natura juridică. Experiența mea însă se limitează la latura juridică, după care rămâne la latitudinea membrilor prezenți în sală să preia ștafeta. Fără a crea o inițiativă comună, fără a ajunge la un acord referitor la normele fundamentale care ar trebui să guverneze intervențiile militare, fără a lua în calcul uh, normele care ar guverna intervențiile militare, riscăm să creăm probleme suplimentare pe parcurs, fie că vorbim de dorne armate, fie că ulterior, pe măsură ce se dezvoltă tehnologia roboții criminali, încă o dată, vă rog să lăsăm deoparte această problemă, să nu o punem la un loc cu alt tip de legislație. Dronele sunt acum aici, sunt folosite de state, de alți actori. Proliferarea lor va continua, iată de ce este absolut necesar să venim cu abordare uniformă din partea Uniunii Europene. Încă o dată, revenim la strategia globală, vremurile sunt uh, grele, trăim uh, în uh, vremuri ale unei crize existențiale, așa se spunea în documentul inițial, este însă și un moment de oportunitate pentru Uniunea Europeană. Acel uh, mesaj al președintelui Tusk, uh, că împreună vom rezista, este important așadar să venim cu o poziție comună. Pentru a spori cooperarea între statele membre, pentru a oferi claritate suplimentară asupra cadrului juridic, Cred că aș respinge un pic ideile că dronele sunt la fel ca orice altă platformă militară, înțeleg poate raționamentul din spate, însă cred că trebuie să acceptăm faptul că există tot mai multe dovezi care arată că folosirea dronelor armate reprezintă un stimulant care încurajează recurgerea la forța armată. Din punct de vedere geografic, dronele um, extind uh, teatrele de luptă, având în vedere capacitățile acestora. Aceste elemente sunt uh, deosebit de importante pentru a înțelege de ce dronele sunt altfel. Pentru a conchide, pe scurt, cred că e mult mai simplu să condamnăm comportamentul altora dacă la noi acasă treburile sunt în ordine. Odată ce avem o poziție comună, după aceea va fi mult mai ușor să interacționăm cu acțiunii statali sau non-statali din afara Uniunii Europene, astfel încât să dovedim uh, o abordare puternică comună și care să permită progresul politicii de securitate comună referitor la raportul meu s-a pus uh, o întrebare referitor la o entitate de supraveghere. Cred că există mai multe posibilități în acest sens. Cred însă că um, Parlamentul European poate juca un rol aici, poate ca o entitate de raportare sau nu știu dacă um, rapoartele anuale referitoare la folosirea dronelor de către statele membre ar putea să uh, fie de folos, dar ar putea să reprezinte un prim pas, pentru că, bineînțeles, când vine vorba de transparență, este important ca aceste state membre care folosesc drone armate, de multe ori cooperează cu alte state care folosesc de asemenea drone. Încă o dată, de multe ori nu e vorba de statele care folosesc drone, ci de acelea care cooperează cu alte state care folosesc drone armate. E o gamă foarte amplă de state membre, de state în general. Să vedem așadar după aceea cum poate evolua dialogul, dar fără transparență, interpretarea cadrului juridic va fi una care nu se va baza pe o înțelegere comună, lucru care trebuie luat în calcul așadar, ci probabil va veni cu o recomandare în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc într-adevăr Îi mulțumesc, domnule Branovski. Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Nu se încheie aici însă subiectul, vom continua să aprofundăm subiectul. Toate cele discutate astăzi practic ne încurajează să continuăm, să intensificăm eforturile dedicate acestui subiect. Încă o dată vă mulțumesc și trecem la următorul punct de pe de zi. Grazie.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 Gracias. Bine, inițiamo questo scambio. Începem acest schimb de opinii, având în vedere că invitații noștri se află în sală. Discutăm despre situația drepturilor omului în Bolivia, îndeosebit în ceea ce privește exploatarea prin muncă a copiilor și un studiu referitor la violența sexuală asupra minorilor în America Latină. Subcomisia va trimite o delegație ad hoc în Bolivia în luna aprilie, iar programul misiunii este în continuare în curs de pregătire. Principalul obiectiv al misiunii subcomisiei DROA este acea de a evalua situația drepturilor omului în țară. Cred că în timpul vizitei în Bolivia, delegația se va întâlni cu reprezentanții ai uh, guvernului, precum și cu activiștii pentru drepturile omului din Bolivia, cu liderii opoziției, membrii ai Parlamentului și asociații ale femeilor care se ocupă de exploatarea pe munca copiilor, cât și cu agenții ale ONU și ONG-uri internaționale care și-au sediul în Bolivia. În plus, deputații vor vizita și o închisoare, un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Vor vizita de asemenea și un centru care găzduiește femei care sunt victime ale violenței. Avem uh, alături de noi invitați pe care îi salut și cărora le mulțumesc că se află alături de noi. O avem pe doamna Natalia Alonso, reprezentant Oxfam International, domnul Joke Boston, um, profesor de dezvoltare internațională la King's College Londra, profesorul Manfred Liebel, absolvent de sociologie, director al Institutului Internațional pen, uh, pentru studii asupra copilăriei și uh, tineretului, domnul José Ramirez și domnul Jean-Pierre Bou, reprezentant al Serviciului Extern de Acțiune Externă. Aș începe imediat alocând fiecărui vorbitor maxim 10 minute. Aș începe cu doamna Natalia Alonso. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a mă afla astăzi aici. Am să cer să fiu succintă pentru a avea timp după aceea pentru întrebări și răspunsuri. Eu vă prezint experiența Oxfam, cât uh, și o parte din îngrijorile pe care le avem referitor la situația din Bolivia. Voi vorbi despre violența împotriva femeilor și despre drepturile comunităților indigene și despre felul uh, în care diferitele proiecte de construcție le, îi um, afectează aceste comunități. Voi începe cu violența împotriva femeilor. Care este contextul? Un sondaj la nivel național afirmă că aproape 44% din femeile din Bolivia au fost victime ale violenței psihologice uh, 46% au uh, fost victime ale violenței fizice și 15% victime ale violenței sexuale. Doar în 2015 s-au înregistrat peste 42.000 de cazuri de infracțiuni uh, referi- legate de violență împotriva femeilor. Este evident că femeile din comunitățile indigene sunt adesea, mult mai adesea victime ale acestui tip de violență. Care este cadrul juridic? Bolivia um, dă dovadă chiar de uh, progrese în acest sens. A adoptat uh, o serie de inițiative legislative, uh, legea 348 și 242, care asigură protecția împotriva hărțuirii politice. Nu se referă așadar doar la contextul uh, domestic, ci și la contextul politic. În al doilea rând, Inițiativa urmărea să asigure femeilor o viață lipsită de violență. Nu am să intru în amănunte, doream doar să punctez succint că Oxfam a redactat recent un raport de cercetare intitulat uh, Promisiune încălcate. Este un studiu care vorbește despre lacunele din uh, felul în care s-a pus în aplicare inițiativele legislative referitoare la femei în șapte țări. Acesta este raportul. Colegii mei au câteva exemplare disponibile, pe le puteți uh, cere dacă doriți. Se analizează așadar șapte țări, printre care și Bolivia. Este un raport recent, a fost lansat în luna martie. Este evident așadar că legislația există. Care e problema? Problema e felul în care se pune în aplicare. Am constatat în acest raport, practic, că există trei etape în ceea ce privește aceste lacune în punerea în aplicare. În primul rând, cei care au obligația de a pune în aplicare această legislație nu prea urmăresc procedurile, nu respectă așadar litera legii. Există de asemenea deficiență în felul în care sunt procesate cazurile de violență împotriva femeilor. Știm, de pildă, situații în care femeile au denunțat un act de violență, după care li se cere să participe în mod activ la investigația acelui caz, lucru care nu ar trebui să se întâmple, pentru că victimele ar trebui să fie protejate. Știm că în Bolivia doar 30% din uh, municipalități au cămine pentru femei, dacă nu aveți așadar un uh, loc unde femeile pot să fie protejate, cum puteți să pretindeți că procesul este unul echitabil? În continuare, ne referim la felul în care femeile au fost uh, tratate, ne referim aici la accesul la justiție și la servicii de sprijin. Vorbim despre diferite inițiative de politică, judecătorii care iau anumite poziții față de femei. Uh, în ceea ce privește situația concretă în Bolivia, cum ar putea fi abordate aceste probleme în raport? Nu am să intru în amănunte, dar doream să scot în evidență că există probleme în ceea ce privește implementarea. O problemă, de asemenea, este reprezentată de cadrul juridic. Știm că legislația este necesară, dar nu reprezintă singura soluție. Normele sociale joacă, de asemenea, un rol important. Pentru a vă da un exemplu, și pentru a vă împrospăta memoria. Oare doriți vă puteți închipui câți tineri cu vârsta sub 25 de ani au cunoștințe care au fost victime ale violenței. Puteți ghici câți tineri așadar au cunoștințe um, care au fost victime ale violenței. 9 din 10 persoane. ci vorbim aici de tineri. De asemenea, interesant este că, deși există acest procentaj crescut de violență, majoritatea nu dorește să se implice, preferă să rămână deoparte. Cu toate acestea, 85% din tineri ar uh, fi dispuși să intervină în principiu. Bolivia așadar ocupă unul din primele locuri uh, în America Latină și în Caraibe în ceea ce privește violența. Uh, iată de ce s-a lansat o campanie care se intitulează Actua, Intervino, uh, care vorbește despre cum se poate interveni în context. Nu e vorba de politică, nu e vorba de guvernanță, e vorba de inițiativa individuală. Dacă există exemple de violență în contextul tău imediat. Această campanie a fost lansată încercând să mobilizeze oamenii prin platformele de socializare. Merge destul de bine, însă atacă această percepție asupra violenței și nu e o violență de tipul unei agresiuni directe asupra unei persoane, ci e vorba de pildă de controlul uh, telefonului mobil al persoanei, uh, al partenerului și așa mai departe. Lucruri care restricționează libertatea femeilor. Iată cele două exemple de violență împotriva femeilor pe care doream să le scot în evidență. Rights. Și acum a doua chestiune pe care am menționat-o, drepturile persoanelor uh, indigene. Deci în întregul uh, plan de dezvoltare pentru Bolivia, o parte foarte importantă este încercarea de a controla această capacitate a Boliviei în, uh, de, de ceea ce privește producția de energie. După cum știm, din experiența noastră îndelungată de lucru în zone în care există proiecte de extracție, potențialul de conflict între comunități și proiectele respective este foarte mare. Deci Oxfam susține uh, uh, angajamentul ca, pe care și l-au asumat părțile de a se consulta între ele. Deci cei care răspund de proiect și comunitățile. Totuși, potențialul de conflict e mare. Și în acest context aș dori să menționez un instrument pe care l-am folosit în practică, care este un instrument uh, social de monitorizare, deci un instrument de control social utilizate oameni pentru ei și, de fapt, permite participarea comunităților care uh, se ocupă și au grijă de teritoriu din, uh, pentru comunitățile respective. Deci e vorba de o metodă sistematică de documentare a um, dovezilor uh, privitoare la impactul negativ asupra resurselor naturale și condițiilor de viață ale comunităților. Asta ajută nu doar comunitățile, dar și pe decidenți uh, să ia decizii bune. În felul ăsta se poate vedea cum procesul efectiv, efectiv afectează viața comunităților pentru a se ține seama de acest impact uh, ca să fie redus la minim. Deci punerea în aplicare a acestei metodologii este una apoi, pen, și pentru care trebuie să existe voință politică, dar și recunoaștere juridică uh, asupra felului în care acest instrument poate să ajute dezvoltării întregii comunități. Și acum aș vrea să închei cu un mesaj cheie în care voi încerca să rezum ce am spus până acum. În ceea ce privește violența împotriva femeilor, am două mesaje cheie. Înțeleg că va avea loc o vizită a eurodeputaților în Bolivia în următoarea perioadă. Deci aici două mesaje cheie. Și primul se referă la încercarea de a stabili, de a crea un sistem de alertare pentru uh, a răspunde situațiilor de violență împotriva femeilor și s-a creat, de fapt, un comitet interministerial, care e un lucru binevenit. Dar am dori ca acest mecanism să fie finanțat și să dispună de resursele necesare pentru a pune în practică ceea ce spune că dorește să o facă. Deci, să se declanșeze o alertă în ceea ce privește violența împotriva femeilor. În al doilea rând, uh, înțelegerea acestor campanii privitoare la normele sociale, acceptarea socială a ceea ce reprezintă violența. Eh, cât privește drepturile comunităților indigene, facem apel la îndeplinirea angajamentelor de a efectua consultări adecvate cu comunitățile respective și aici există o metodologie și întreagă care, și o procedură întreagă care trebuie respectată. Și apoi acel instrument de monitorizare social și de mediu. Asta e tot. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Și acum domnul Astan. Doamna Băstă. Mulțumesc. O să vorbesc acum despre violența sexuală îndreptată împotriva tinerilor, tinerelor și minorilor într-o serie de țări în America Latină, inclusiv Bolivia, dar și Columbia, Ecuador, Mexico, uh, Paraguay și Peru. În legătură cu acest briefing și cu această misiune, o să subliniez mai mult situația din Bolivia. Cât privește datele, ei bine, datele sunt foarte puține uh, astfel de date în întreaga America Latină în general, datorită unei raportări foarte reduse. Violența sexuală împotriva minorilor este de multe ori eh, ascunsă în cadrul comunităților, iar majoritatea faptașilor sunt de obicei persoane în poziții de încredere apoi autoritățile, liderii religioși, profesorii și așa mai departe sunt cei care răspund de astfel de fapte, deci situația este și mai dificilă. Și acest lucru face evident ca copiii să fie și mai vulnerabili la violența și abuzurile sexuale. Dacă comparăm Uh, studiile făcute în, uh, acum câțiva ani în Peru uh, se estimează că una din cinci femei sunt expuse violenței sexuale înainte de vârsta de 15 ani. La nivel mondial, 18% din fetele tinere, deci procentajul este același, una din cinci femei sunt supuse abuzurilor și violenței sexuale înainte de vârsta de 15 ani. Pentru Sigur că adolescenții sunt mai uh, vulnerabili uh, atât în cadrul familiei cât și în afară. Minorii sub 14 ani sunt uh, expuși în special violențelor din partea familiei și a persoanelor de încredere. Există această părere, uh, această concepție, cum că tinerele sunt cele care răspunzătoare. Există evidențe că această violență sexuală împotriva mm, tinerilor se leagă foarte tare de violența uh, împotriva femeilor, deci de prezentarea anterioară și ambele tipuri de violență se leagă de modele de vulnerabilitate și de riscuri și de stereotipiile care există cu privire la sexe, cât și la posibilitatea de a recurge la violență mai târziu pe parcursul vieței. Structurile care facilitează acest, acest comportament Eh, e bine, am arătat în raport că este vorba de inegalități, eh, deci contexte de inegalitate și de impunitate. Apoi e vorba de eh, sisteme sociale care organizează ierarhii bazate pe gen și pe vârstă, lucru foarte important de menționat aici în cadrul violenței sexuale împotriva minorilor. Apoi violența fizică ca o formă de disciplinare în Bolivia, cât și în Anzi în general, e foarte răspândită și se leagă de vulnerabilitatea la violența sexuală în cadrul familiei. În plus, ă, față de trecutul colonial, există și un mix social și etnic care creează uh, o situație de inegalitate puternică. Uh, persoanele care se află la intersecția acestor inegalități sunt uh, copiii, fetele tinere uh, și persoanele cu dizabilități. Deci orice combinație a acestor factori fac ca respectivele persoane să fie mai expuse. Tinerii, copiii care lucrează sunt deosebit de vulnerabili la abuz sexual din partea familiei uh, pentru care lucrează. Uh, în cadrul uh, Situația Boliviei s-a îmbunătățit pe parcursul președinției președintelui Morales, dar asta nu înseamnă că populația recurge mai des la sistemul judiciar în caz de violență împotriva femeilor sau a copiilor sau a fetelor. Se recurge la situații de arbitraj de mai multe ori. În cadrul cercetării pe care l-am făcut pentru acest document, mi-a, mi s-a spus de către o tânără următoarea poveste, următoarea situație. Într-o seară, când lucram, o femeie de 50 de ani și-a adus copilă de 11 ani care avea hemoragie, avea nevoie de îngrijiri. Nu vrea să ne spună ce s-a întâmplat, așa că ne-a spus mama. Deci în comunitatea ei eh, impune ca unele din eh, trebuie să ajungă, uh, să fie condusă acasă, dar una dintre tinerii care, din grupul care a condus-o acasă a violat-o. Nu a dorit să denunțe această faptă autorităților uh, și au sperat ca uh, fata să-și revină, iar familia a negociat o înțelegere cu făptașul, iar asta este o parte a sistemului și a practicilor de justiție în comunitate. Deci în multe astfel de situații foarte severe de, de copii eh, violați au eh, intervenit. Sigur că există foarte multe probleme aici. Am putea spune că într-un stat uh, pluri multinațional, cum este Bolivia, e un sistem de justiție uh, natural, să spunem, arbitrajul de către liderii comunități. Pe de, alții, uh, pe de altă parte, alții pot spune că e vorba de o legitimare a abuzurilor împotriva copiilor și contravine tratatelor internaționale semnate de Bolivia. Iarăși vedem din această situație uh, cât de mare este numărul potențial de situații neraportate ceea ce nu permite îmbunătățirea serviciilor. În strânsă legătură, apoi în anzi, este uh, procesul foarte lent de a ajunge la justiție, distanțele geografice foarte mari care trebuie parcurse. Deci în 2014, pentru a încerca să rezolvăm această problemă de reacție foarte lentă uh, a justiției, uh, am încercat să grăbim ritmul, în special în acest, pentru aceste cazuri foarte sensibile. Și, într-adevăr, a ajutat în oarecare măsură pentru că cauzele respective au fost rezolvate în două săptămâni și nu într-un an sau doi. Dar asta nu rezolvă problema Uh, inclusiv cea a lipsei de încredere între cetățeni și stat, între care uh, absența raportării este primul semn. Deci ce face această țară? În majoritatea țărilor, inclusiv în Bolinia, uh, în general se adoptă, legile sunt explicite și ele respectă standardele internaționale. În practică însă, Uh, faptul că nu se înțelege ce înseamnă consimțământ și vârsta consimțământului este o situație care încurajează uh, abuzul uh, și face ca punerea în aplicare a acestui cadru juridic să fie foarte dificilă, în special pentru fetele tinere între 12 și 18 ani. Cu toate acestea, majoritatea țărilor uh, studiate, inclusiv Bolivia, au creat niște unități specializate pentru a proteja tinerile. A creat o agenție municipală care oferă o linie telefonică, o hotline și asistență uh, specializată ceea ce oferă o șansă copiilor de a evita să recurgă la adulți atunci când doresc să raporteze aceste întâmplări. Apoi se organizează grupuri ale societății civile, inclusiv de combatere a violenței sexuale împotriva copiilor. Deci, iată, sunt niște pași înainte foarte important, oferta de uh, servicii pentru victime, deși asta este afectată de lipsa de resurse. Există controverse legate de educația sexuală în uh, școli, de asistența necesară. Astea pun probleme deosebite și se impune aici o schimbare pe, foarte importantă pentru a combate acest fenomen. Nu pot... um... So, in conclusion, uh, Latin American countries... În concluzie, în țările Americii Latine, uh, Există un cadru instituțional care să le permită abordarea acestei violențe împotriva minorilor, uh, organisme ale societății civile, uh, cât și ale statului, ombudsmanul care apără drepturile omului, inclusiv ale copilului. Uh, Bolivia are și o rețea de unități municipale. Eh, colaborarea cu aceste instituții este absolut esențială. Apoi, resursele și cu asta închei eh, sunt importante, la fel eh, angajamentul și voința politică pentru a rezolva această problemă a violenței sexuale împotriva minorilor și mulțumesc. La parola al profesor Liber domnul profesor Lidl. Ah, yeah, okay. Yo había preparado un... Uh, uh, uh, ah, yes, okay. <coughs> Yo voy a hablar en castellano. Voi vorbi în limba spaniolă. Intenția mea principală este să vă explic ce este nevoie de un nou cod din anul 2014 în Bolivia. Am putut să contribui la uh, rezolvarea unor probleme care există și cu copiii cu care a trebuit să lucrez atât în Bolivia cât și Cum pot să trec mai departe? În Bolivia, ca și în multe alte state din sud, o mare parte din, din copiii trebuie să lucreze din cauza problemelor care uh, sunt, rezultă din sărăcie sau sărăcie extremă. Acest nou cod este un răspuns la experiențele cu politicile care încearcă să rezolve problema muncii uh, copiilor în ciuda acestor interdicții generale. În acest cod se intenționează găsirea unui, unei alte căi în sensul în care să stabilim norme care ar trebui să fie îndeplinite dacă <clears throat> copiii au drept voie să lucreze. Acest cod încearcă să uh, ofere o viziune diferențiată a muncii copiilor, ținând cont și de tradițiile culturale specifice care țin de culturile indigene ale țări. În acest sens, în cod se intenționează să se facă o distincție între diversele tipuri de muncă care sunt cel mai frecvente în sectorul urban și cele care sunt mai comune în comunitățile indigene sau în sectorul rural. Nu știu dacă puteți să mergeți mai departe. Acest nou cod trebuie să o spun, este într-un sens particular inovator. Este prima dată când se elaborează un asemenea regulament, în acest caz copiii, copiii care lucrează, participau activ la elaborarea sa, la elaborarea acestui cod a fost un proces cu multe conflicte și controverse. Um, cel mai inovator a fost că în Parlamentul Boliviei și în Guvernul Boliviei a existat uh, disponibilitatea de a asculta pe copii și de a elabora împreună cu aceștia un regulament, uh, o normă și asta, aceasta este părerea mea că ar putea să deschidă noi căi de rezolvare a problemelor pentru copiii care lucrează. Felul de a rezolva aceste probleme este că acest cod, cod nu doar că definește norme care trebuie să fie îndeplinite dacă un copil uh, Uh, lucrează, ci uh, creează și instituții care au un rol decisiv în implementarea acestor norme. În întreaga lume există legi, în cazul muncii copiilor, care este un exemplu relevant, există norme, însă aceste norme rămân doar pe hârtie. Acest cod este instituționalizat în comisii pentru drepturile copiilor care au funcția sau sarcina de a cerceta situația copiilor care lucrează și să decidă dacă acești copii ar trebui să aibă dreptul să lucreze sau nu. Însă, cel mai important în acest context mi se pare ca aceste comisii să nu fie doar o instituție care controlează și acordă autorizații, ci care să cerceteze și să contribuie la evaluarea copiilor și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de lucru ale copiilor. Cel puțin aceasta este intenția legii. Problema este în momentul de față aceste instituții sunt slabe, lipsesc resurse pentru a înființa în toate municipii, pentru a le înființa în toate municipiile, uh, pentru a le uh, înființa în toate municipiile și nu doar să le înființăm, ci să uh, li se acorde echipamente adecvate și personal care să aibă toate mijloacele la dispoziție, care să aibă capacitatea de a face aceste cercetări și să-i însoțească pe copii în uh, situația uh, în care se găsesc în locuri de muncă. În acest sens, consider că este necesar, este o provocare și pentru Uniunea Europeană să se ia măsuri de susținere pentru introducerea și calificarea acestor instituții care ar putea să fie un element cheie în acest cod. Un alt element cheie care trebuie să fie susținut sunt așa numite comitete de copii, îmi cer scuze, și copii și adolescenți. Aceste comisii de copii și adolescenți, adolescenți sunt instanțe care au diverse drepturi de a influența politicile statului la toate nivelurile. Așadar, nu este copiii nu au drept de vot, dar uh, se introduce un fel de parlament pentru copii și adolescenți care să nu aibă doar funcție simbolică, ci să joace un rol decisiv în evaluarea muncii guvernelor municipale, uh, cât și a guvernului național. Eu consider că dacă luăm aceste două instanțe prevăzute, în comun, dacă vedem aceste instanțe în comun și dacă acceptăm că aceste instanțe trebuie să fie consolidate pentru a funcționa bine, eu cred că că acest cod poate să fie văzut ca ceva inovator care poate să joace un rol foarte important în îmbunătățirea situației și îndeplinirea drepturilor copiilor care trebuie să lucreze. Aceasta este contribuția mea, să studiem și să, și să și dumneavoastră, când vă deplasați în uh, Bolivia, să vorbiți și cu reprezentanții copiilor lucrători pentru a afla uh, chiar de la ei cum văd acest cod ca o formă de susținere și cum își văd propria situație. situație. Nu voi folosi toate uh, diapozitivele pregătite. Uh, trebuie să vă mai spun un, un lucru. Puteți să mergeți până la ultimul diapozitiv. După adoptarea codului, au avut loc câteva dezbateri controversate. Poate domnul Ramirez va discuta despre aceste puncte, pentru că uh, a existat o controversă cu Organizația Mondială a Muncii, în principal. Și la ultima conferință de lucru s-a emis uh, opinia că acest cod uh, contravine unor norme centrale legate de uh, munca copiilor, Convenția 98 în legătură cu vârstele minime pentru lucrători. Eu consider că ar trebui să facem un apel uh, dumneavoastră și delegație care merge în Bolivia, nu doar să examinați dacă există o contradicție între definițiile vârstelor minime din uh, convențiile Organizației Mondiale a Muncii, ci să priviți realitatea, să vedeți dacă într-adevăr această lege Uh, ar putea să deschidă niște căi noi de a vedea lucrurile, dacă poate să ofere noi posibilități de a rezolva problemele copiilor. Între timp există diverse cercetări pe această temă. Eu nu vă pot da explicații detaliate, însă avem uh, cercetări care arată că orice definiție a vârstelor minime nu rezolvă problemele copiilor care lucrează, ci produce mai multe probleme. Dacă facem aceste activitate ilegală, facem imposibil ca aceștia să aibă drepturi și condiții demne de lucru. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Aveți uh, dumneavoastră cuvântul. Vă mulțumesc, domnul Jose Ramirez. Am fost menționat uh, înainte de antevorbitorul meu. Uh, s-a menționat convenția din 98 în legătură cu vârsta minimă. Aici se spune că este necesar să se uh, fixeze o vârstă minimă care să nu uh, fie inferioară vârstei la care încetează o educația obligatorie. Copiii nu trebuie să lucreze până la anumit o, anumită, o anumită vârstă, pentru că ei trebuie să meargă la școală. Copiii trebuie să meargă la școală. Acesta este al doilea mesaj al acestei convenții este că lucrătorii anumite activități de muncă pot să afecteze Uh, sănătatea și bunăstarea copiilor, așa numite munci periculoase. Eu aș dori să vă dau câteva vârste pentru a înțelege despre ce este vorba, anumit, cu anumite fețe, cu anumite vârste, veți putea înțelege mai bine despre ce este vorba. Convenția 98 este o convenție care a fost ratificată de 179 ale state membre ale OIM este un, un convenție a Organizației a Comunității Internaționale. Internaționale. A fost adoptată în 1973 și se bazează pe 10 convenții anterioare. Prima adoptată în 1919, deci o perspectivă pe termen lung care în uh, peste, peste 2 ani va, va aniversa 100 de ani. Acestea fiind spuse, Haideți să intrăm în câteva fapte înainte de a continua și vedea în ce măsură codul la care face referire domnul profesor Nevers intră în conflict cu convenția cu legătură cu vârsta minimă. Singura dată când s-au uh, uh, făcut statistici omologabile internaționale în Bolivia în legătură cu munca infantilă uh, cu uh, susținere tehnică a OIM a fost în 1998. Uh, 800 de copii cu vârste între 5 și 17 ani erau implicați în activități economice, adică lucrau. Din acest, acești 800 de mii uh, se găseau în muncă infantilă, o situație care contravenea normelor internaționale și legislației internaționale boliviene. Deci, copii sub 14 ani, în multe cazuri, în situații care nu doar că le împiedicau accesul la școală, ci și în uh, situații de muncă periculoasă. 750 de mii uh, din acești copii care nu uh, mergeau la școală, lucrau în condiții de muncă periculoasă. Aceasta este realitatea. Când domnul profesor Nievel vorbește de noul cod al copiilor și copiilor adolescenți din 2014 și că acest cod caută noi uh, căi, acest cod a um, uh, scăzut vârsta minimă pentru ca copiii să poată lucra de la 10 ani și uh, de la 12 ani. Nu este vorba de 1-2 ore pe zi, este vorba de zi, zile complete de muncă și că acești copii Uh, vor putea să mai și studieze două, trei ore după această zi de uh, muncă completă. Ce, permiteți-mi să vă citesc din legislația boliviană. Educația obligatorie din Bolivia ar trebui să conste în 12 ani de scolarizare. Atunci faceți uh, adunare. Dacă începem la 4 ani, nu se poate încheia această educație obligatorie până înainte de 16 ani dacă trebuie să ajungi la 16 ani pentru a avea educația obligatorie, însă statul spune poți să lucrezi pe cont propriu de la 10 ani sau chiar începând sau în, în legătură cu sau de la 12 ani, cred că există o contradicție. Această convenție ratifica, a fost ratificată, bineînțeles, de Bolivia, cu toate că Bolivia atunci când a uh, Uh, aderat, uh, Bolivia a fixat vârsta minimă la 14 ani și această convenție, în primul rând, a fost analizată de un organ de control de supraveghere uh, a OIM, Convenția Experților, însă acest, această convenție și felul în care legislația boliviană respectă sau nu aceste uh, cerințe a fost examinată la Convenția Internațională a Muncii nu de către un grup de tehnocrați, ci de statele membre ale organizației, de organizațiile de lucrători și angajatori la nivel mondial, dar și de organizațiile angajaților și angajatorilor din Bolivia. Și este foarte clar că acest cod este unul care acoperă multe aspecte care țin de copii, însă Există un capitol în legătură cu interacțiunea copiilor în câmpul muncii. Într-adevăr, s-au consultat multe organizații din societatea civilă, însă, din pace, din păcate, interlocutorii sociali nu au fost consultați în momentul în care s-a adoptat acest cod. Acești, acești interlocutori nu au fost deloc consultați. Așadar, și acum, dacă îmi permiteți, vă împărtășesc câteva din concluziile din dezbatere, nu cu un organ de, de control, nu cu un grup de tehnocrați, ci cu statele membre și organizațiile lucrătorilor și angajatorilor în legătură cu acest cod. Autoritățile din Bolivia care prezentau acest cod uh, au semnalat uh, în detaliu caracterul excepțional al acestor norme, precum și caracterul de tranziție pentru a depăși aceste probleme până în 2020. Deci un fel de excepție care să permită să se rezolve problema. Nu vreau să fiu cinic, dar există o vorbă latină care spune cine se scuză fără să-i se cere, se acuză implicit. Acest uh, acest cod contravine uh, normelor anterioare și de aceea Uh, caracterul e, greșit al acestei măsuri este că permite uh, uh, să lucreze copiii de la 10 ani pe, pe cont propriu și de la 12 ani pentru un terț. Deci îi utilizează pe copii care sunt cei mai susceptibili și cei mai slabi. Acest cod scade vârsta și transmite un mesaj părților celor mai vulnerabile, că voi sunteți săraci, statul nu poate să facă nimic pentru voi, uh, statul vă pune într-o situație în care voi singuri trebuie să vă scoateți din sărăcie. Convenția 98 prevede ridicarea vârstei minime, dar nu scăderea acesteia. Și în anul 2015, Ecuadorul America Latină, care este tot în America Latină uh, și care seamănă oarecum cu Bolivia, Ecuadorul care ar fi ar ratificat uh, convenția uh, cu vârsta minimă de 13 ani, a dorit să ridice această vârstă la 15 ani. Deci Bolivia este singurul caz din 169 de state în care un stat este singura dată un stat reduc, decide să reducă vârsta minimă declarată inițial la minimul posibil. Și în ceea ce privește caracterul de excepționalitate și tranzitorialitate evocate autoritățile boliviene, acest caracter excepțional este contrariu. Tratatele pentru drepturile omului nu permit asemenea excepții. Există anumite convenții care uh, sunt convenții flexibile, unde statul poate să aleagă vârsta în funcție de realitate, realitățile sociale și economice. Deci caracterul de excepție menționat de către autoritățile boliviene este un caracter care încalcă uh, flagrant litera și spiritul convențiilor internaționale. Pe de altă parte, codul pentru copii și co- pentru copii face o diferență între cei care lucrează pentru ei înșiși de la 10 ani și cei care mm, lucrează pentru un terț. De ce unii să, aibă, să fie mai puțin protejați? Uh, atunci când vorbim despre Bolivia, unde 75% din muncă are loc în uh, sectorul informal. Deci este puțin uh, realistă această măsură. În Bolivia, în momentul actual, avem 90 de inspectori ai muncii pentru întreaga țară. 90. Explicați-mi cum pot să inspecteze relațiile uh, de muncă într-o populație de 11 milioane. Cum pot 90 de um, inspectori, uh, cum pot 90 de inspectori să, identi- să identifice problemele uh, celor 850.000 de copii care lucrează în țară? Uh, acestea sunt datele din 2008. Acum, în 2016, vorbim de 11 milioane, de o populație de 11 milioane. Populația a crescut cu peste 2 milioane, deci mutatis mutandis. Uh, putem presupune că și numărul de copii a crescut. Mă opresc aici. Uh, vreau doar să vă spun că codul Uh, acesta pentru copii este un anacronism și spun acest lucru cu toată precauția, ne dă uh, impresia că dacă cineva se pune în uh, cineva care merge în contrasens, uh, toți ceilalți uh, participanți la trafic trebuie să sune la poliție pentru a avertiza împotriva acestui conducător. Uh, conductor. Deci avem convențiile OIM și avem instrumentul 8.7 care stabilește două obiective. unul Eliminarea muncii mm, copiilor până în 2025 și în al doilea rând uh, să se elimine uh, munca forțată și sclavia. Deci uh, o convenție a ONU semnată și chiar și de Bolivia Explicați-mi atunci dacă am ascultat uh, l-am ascultat pe antevorbitorul meu, ar înseamnă că întreaga comunitate internațională greșește, că 100 de ani de norme internaționale uh, se înșală și din 2014 cu acest cod uh, adoptăm o nouă cale. Aveam 200, 845 de mii în 2012, uh, 178 de milioane de copii în lume. Deci s-a redus foarte mult numărul de copii care lucrează în lume. În 2017 avem noi statistici și suntem optimiști în sensul că se reduce în continuare numărul de copii care lucrează. Vrem ca milioane de copii să uh, fie școlarizați și să nu lucreze. Vă mulțumesc pentru atenție. la parolă. Mulțumesc. I-aș da acum cuvântul lui Jean-Pierre. Cinci minute, vă rog. Am să încerc să vă ofer pe scurt o perspectivă de ansamblu a relațiilor UE-Bolivia înainte de a trece la anumite aspecte punctuale ce țin de drepturile omului. Înainte de toate, în ceea ce privește relațiile UE-Bolivia, Trebuie să rămân că nu există un cadru juridic pentru relațiile cu Bolivia. Nu avem un acord bilateral cu, juridic, eh, cu Bolivia, există doar un acord din 93 cu comunitatea andină. Fiind spuse toate acestea, în acest cadru juridic am dezvoltat o relație destul de diversificată cu Bolivia. În primul rând avem un dialog politic eh, care are loc anual, care include o serie de subiecte, printre care drepturile omului. Nu avem un uh, dialog în exclusivitate axat pe drepturile omului cu Bolivia, dar abordăm acest subiect. Ultima întâlnire de acest fel a avut loc în luna februarie la Bruxelles. La acea dată am discutat, printre altele, și de aspecte ce țin de drepturile omului avem uh, o cooperare semnificativă de dezvoltare cu Bolivia. De altfel, aceasta este cel mai mare beneficiar de asistență de dezvoltare bilaterală din America Latină. Beneficiază de 280 de milioane de euro din 2014 până în 2020. Trei sectoare sunt vizate combaterea narcotraficului, combaterea corupției, după care integrarea resurselor naturale în uh, linii mari cooperarea se desfășoară bine, deși există probleme în sectorul uh, justiției, pentru că autoritățile întâmpină dificultăți în a reforma acest sector. Trebuie de asemenea să scot în evidență că recent au existat uh, disensiuni în ceea ce privește noua legislație care a fost introdusă pentru a reglementa producția de um, producția de coca. Am uh, lucrat totuși împreună cu Bolivia pentru a aborda această problemă. După care am uh, să punctez uh, aspectele comerciale, sunt importante, nu avem un acord comercial cu Bolivia. Cu toate acestea, Bolivia este unul din principalii beneficiari ai schemei de preferințe GSP+, care oferă țărilor acces, uh, condiții de acces pe piață. Aceste țări însă trebuie să își asume o serie de angajamente. Printre acestea se numără obligația de a respecta o serie de convenții OIM, printre altele convenția referitoare la exploatarea prin munca copiilor, care a fost tocmai amintită. În ultimul rând, aș dori să amintesc că Bolivia a fost una din țările candidat care a fost selectată în urma adoptării din 2009 a concluziilor con Consiliului privind sprijinul pentru democrație. Iată un sector asupra căruia încercăm să ne aplicăm cât mai mult. Trecând uh, acum la drepturile omului, nu am să intru în multe amănunte, antevorbitorii mei deja au uh, prezentat în amănunt cum stau lucrurile. Eu nu sunt un specialist, am să vă ofer doar un cadru de ansamblu. Aș spune că imaginea e uh, una amestecată în ceea ce privește drepturile omului. Au existat progrese în ceea ce privește drepturile sociale, s-au îmbunătățit condițiile de trai, un lucru care trebuie recunoscut. Bolivia a înregistrat rate de creștere importante în regiune, lucru care a dus la reducerea sărăciei. S-au făcut de asemenea pași și aici sunt de acord cu unul din antevorbitorii mei, s-au înregistrat evoluții importante în ceea ce privește cadrul legislativ, de pildă violența împotriva femeilor, drepturile comunităților indigene. Acum, pe teren, situația nu e întotdeauna la fel de roz pentru, din mai multe motive. Autoritățile se confruntă uneori cu lipsa unor lipsa de resurse financiare, incapacitatea administrației, iar în linii mari, punerea în aplicare a cadrului legislativ nu, este, nu se face întotdeauna în mod ideal. Este, bineînțeles, un punct unde încercăm să venim în sprijinul Boliviei. Trebuie de asemenea să vă amintesc că Bolivia este până 2017 membru al Consiliului pentru Drepturile Omului. În anumite situații, pozițiile Boliviei diferă considerabil de cele ale statelor membre ale UE. Există însă aspecte tematice unde avem aceeași părere, de pildă drepturile copiilor, dreptul uh, persoanelor LGBTI. Există o serie de puncte care ne provoacă îngrijorarea în relația cu Bolivia. Nu am să intru în amănunte referitor la spatarea prin munca copiilor, pentru că a fost deja discutată, a fost amintită de doi din antevorbitorii mei. Este evident, un punct important în dialogul nostru cu Bolivia, monitorizarea angajamentelor luate în cadrul uh, sistemului generalizat de preferințe plus, încercăm să aducem Bolivia cât mai aproape de abordarea generală a convențiilor OIM. Urmează apoi problema libertății de expresie. Încă o dată, este un domeniu unde legislația în linii mari în regulă, există însă câteva cazuri punctuale care, după părerea noastră, ar putea periclita libertatea de expresie. De pildă, tendința organismelor publice de a restricționa publicitatea și de a prefera acele uh, mijloace media care nu critică guvernul, lucru care duce practic um, la autocenzurare de multe ori în mass media. Libertatea de asociere, uh, o legis- de pildă legislația din 2013 care um, îngreunează um, dobândirea de personalitate juridică pentru multe din uh, multe ONG-uri. Sunt sectoare unde am dori să vedem progrese, Sperăm că aceste agenții de cooperare să continue cu eforturile lor, să ajute Bolivia să progreseze. Corupția și slăbiciuni ale sistemului judiciar sunt uh, probleme care pot împiedica beneficierea deplină de, um, uh, și exercitarea drepturilor omului. Câteva concluzii referitor la ce poate face Uniunea Europeană în ceea ce privește drepturile omului. După cum vă spunem, toate aceste probleme sunt deja discutate în cadrul dialogului la nivel înalt UE Bolivia. E un dialog deschis. Nu totdeauna suntem de aceeași părere cu Bolivia, dar acest dialog este extrem de rodnic. În plus, Uniunea Europeană își concentrează eforturile atât în ceea ce privește uh, inițiativele de politică și sprijinul financiar asupra unor priorități care deja au fost amintite de o parte din antevorbitori. În primul rând, consolidarea statului de drept și îmbunătățirea accesului la justiție. Delegația UE în Bolivia lucrează la proiecte menite să sprijine reformarea sectorului judiciar, deosebi în urma reformelor inițiate de autorități în luna iunie 2016, dacă memoria nu mă înșală cât și uh, eforturile, sprijinirea eforturilor de a combate corupția. Pe scurt, mesajul meu e următorul. Suntem uh, gata să ajutăm Bolivia să continue cu reformarea sectorului judiciar, care înseamnă că Bolivia trebuie să dea curs și concluziilor summitului uh, pentru justiție. E complicat, există aici probleme mm, referitor la capacitate, însă dialogul cu autoritățile continuă. protejarea drepturilor comunităților indigene este de asemenea important. Este important să se departe consultări referitor la inițiativele extractive în cele din urmă, uh, violența împotriva femeilor, fetelor și băieților. După părerea noastră, prioritatea este reprezentată de lupta împotriva violenței de gen, Există aici o serie de proiecte chiar fără asistență financiară care sunt desfășurate de Uniunea Europeană pentru a încerca uh, să atingă progrese în acest domeniu. Iată pe scurt ce doream să vă spun despre politica noastră în Bolivia. Dacă, bineînțeles, aveți alte priorități, le voi asculta cu mare plăcere. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum am să dau cuvântul 2-3 minute domnului Rodrigo Ruiz de la Digi Re, uh, DEFCO. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pentru că deja antevorbitorii au prezentat un cadru foarte clar la comisie. Cooperarea pentru dezvoltare se desfășoară în mai multe straturi. Deja Jean-Pierre spunea, există trei sectoare, 281 de milioane. În primul rând, reforma sectorului justiției, combaterea corupției, amintiți deja, completate de un alt instrument, așa numitele linii bugetare tematice. Există un instrument specific în acest sens, instrumentul uh, european pentru democrație și drepturile omului. Aici colaborăm cu diferiți actori, în primul rând organizații ale societății civile. În uh, Bolivia, la ora actuală, opt proiecte beneficiază de finanțare din acest uh, alt instrument. Foarte succint pot să vă spun că două din aceste proiecte sunt un proiect care vizează populația LGBTI, un proiect vizează crearea unui observator LGBTI, iar un alt proiect urmărește schimbarea mentalităților uh, pentru a permite exercitarea de plină a drepturilor um, comunităților LGBTI. În continuare, accesul la justiția deținuților, persoanelor uh, care, fac, uh, care sunt, fac obiectul unor procese penale. Ne concentrăm de asemenea asupra traficului de ființe umane, axându-ne pe copii, femei și tineret. în continuare drepturi economice, sociale, culturale, mai ales pentru femei, comunitățile indigene și persoanele în vârstă. Colaborăm de asemenea cu Parlamentul din Bolivia pentru a le furniza asistență tehnică menită să îmbunătățească capacitatea acestora de a gestiona aceste probleme după care, în cadrul unui alt instrument, ce anume cooperarea cu organizații ale societății civile și autorități locale, există o serie de proiecte cu caracter transversal pentru a încheia în cadrul cooperării bilaterale acest sector, dincolo de combaterea narcotraficului, și gestionarea resurselor naturale, acest sector al justiției, care ridică o serie de probleme. În bilateral, însă, toate aspectele care vizează drepturile omului, dimensiunea de gen, sunt dimensiuni, sunt probleme cu o dimensiune transfrontalieră um, care sunt luate în calcul um, tot timpul. Cred că am reușit să mă încadrez în timpul pe care îl aveam la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. <clears throat> Abbiamo presente anche il secondo segretario dell'ambasciata boliviana, il signor Mia. Se vuole intervenire per un paio di minuti, eh, lascio volentieri la parola. Buenas tardes, mi nombre es Darma Miel. Mulțumesc, mă numesc Darma Miel. Fiind din partea ambasadei Boliviei. Doream doar să vă spun că această lege promulgată pe 17 iulie 2014 a fost rezultatul unui proces îndelungat de negociere. Subiecții legii, copii, băieți, fete și tineri. De asemenea, aș dori să Vă comunic, această lege urmărește să elimine cauzele structurale care duc la exploatarea prin muncă a copiilor. Nu e o lege perfectă, pentru că trăim într-o realitate și o lume imperfectă. Încearcă să reflecte realitatea copiilor din Bolivia. Această lege nu permite munca copiilor, este realistă, se marchează un traseu pentru a elimina acest flagel într-un timp realist. Legea enumeră formele de muncă care sunt considerate uh, ilegale și include obligația studiilor pentru toți minorii. Mulțumesc! Grazie. Il tempo è un po' tiranno, ma abbiamo la possibilità, se volete, di interloquire ancora per tre minuti. Mulțumesc foarte mult. Noi avem la dispoziție încă două sau trei minute pentru a continua dialogul, deci dacă doriți să interveniți, vă rog. Doream doar să vă spun uh, un lucru apropiat de cele spuse de reprezentanta ambasadei Boliviei. Dacă dumneavoastră priviți litera legii, vedeți care sunt normele incluse în acest cod care permit copiilor să lucreze, ajungeți la concluzia că deja nu mai e vorba de um, munca infantilă în sensul convențiilor OIM. Întrebarea e cum vom reuși să facem ca aceste norme să se aplice. Iată de ce am subliniat importanța uh, funcționării acelor entități mm, răspunzătoare de aplicarea normelor. Dacă acele norme sunt respectate, norme prevăzute în lege, atunci nu, mai, nu vom mai asista la exploatarea economică a copiilor. În acest fel, sănătatea copiilor va fi asigurată, educația lor, voința lor, libertatea lor, toate acestea vor fi garantate. Trebuie însă să creăm condiții care să permită cu adevărat punerea în aplicare a legii și controlele instituționale prevăzute. Mulțumesc! Sí, muy brevemente. Eh, vari... Mulțumesc foarte succint. Doream uh, să mă refer la cele spuse mai devreme privind progresele sociale și economice. Da, trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului. E adevărat că Bolivia a reușit să facă progrese sociale și economice semnificative, nu întotdeauna poate uh, la, cu viteza, cu rapiditatea dorită, dar trebuie să recunoaștem acest lucru. Acum, în ceea ce privește antevorbitorul meu, ce putem face pentru a îmbunătăți situația? pentru că în realitate cu toții dorim să protejăm copiii, pentru că aceștia să poată uh, să urmărească studiile, iar cei care odată ating, uh, odată ce ating vârsta legală pentru a lucra, să poată face acest lucru în cele mai bune condiții. În urma celei de treia conferințe mondiale privind uh, munca copiilor care s-a organizat în Brasilia, s-a creat o inițiativă pentru America Latină și Caraibe. Bolivia este una din țările fondatoare ale respectivei inițiative. Cu alte cuvinte, Bolivia face parte dintr-o inițiativă care combate exploatarea prin munca copiilor. Prin urmare, există o problemă, există o zonă gri în acest cod pentru copii nu în alte zone ale respectivului cod, de altfel o lege lăudabilă din multe alte privințe. E clar, există un angajament, bineînțeles dacă face acest lucru împreună cu 26 de alte state din regiune, prin intermediul unor uh, cooperări cu diferite modalități de cooperare, cu siguranță țările învecinate vor putea să-i dea o mână de ajutor. O convenție de care nu am discutat este Convenția 182. Acolo există un articol care mi place foarte mult, articolul 8. Aici se vorbește despre datoria statelor membre și aici uh, state membre OIM, pentru că e o muncă, este o convenție referitoare la muncă, de a-și oferi asistență reciprocă. Credem, cred că noi, Uniunea Europeană, Comitatea Internațională, dacă Bolivia se confruntă cu o problemă, atunci noi avem o obligație, o datorie de a vedea în ce măsură putem să venim în ajutor. Bineînțeles, și îmi cer scuze, există um, o zicală care spune um, ajută-te um, singur um, și vei reuși să vedem în ce, în ce mod putem să abordăm direct uh, Uh, din față problema exploatării prin muncă a copiilor. În acest fel, noi, comunitatea internațională, vom putea vedea cum putem să-i ajutăm ca ei să se ajute și să putem să protejăm pe copiii din Bolivia, în tocmai uh, cum protejăm copiii care sunt uh, supuși altor forme de exploatare în alte țări. Mulțumesc! Eu ringrazio voi tutti. Vă mulțumesc tuturor. pentru contribuțiile pe care vi le-ați adus și uh, care cred că sunt extrem de utile pentru delegația noastră care se va deplasa în Bolivia. Deoarece ați spus, iată, pe ordinea de zi, o serie întreagă de subiecte importante și care vor uh, reprezenta miezul uh, temelor de discuție acolo lucru care trebuie, la care trebuie să lucrăm pentru a face să progreseze procesul de democratizare și de respectare a drepturilor lucrătorilor, copiilor uh, uh, și tuturor celorlalți despre care am discutat. Vă mulțumesc și o să trecem imediat la următorul punct de pe ordinea de zi. Grazie. <clears throat> Affrontiamo questo ultimo punto. Mulțumesc. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de o discuție cu participanții conferinței uh, comune cu, între Parlamentul European și OSCE, Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, privind consolidarea rețelelor regionale de apărare a drepturilor omului. În Balcanii Occidentali, Europa de Est și Turcia. Deci a avut loc o conferință foarte importantă, această conferință, săptămâna aceasta, între 20 și 22 martie, sub auspiciile și cu sprijinul democrației parlamentare și a grupului de observare a alegerilor. În parteneriat cu acest oficiu despre care vă vorbeam. Din păcate, nu am putut să particip, deoarece în același timp a fost o, am avut o vizită a subcomisiei noastre la Comisariatul Națiunilor Unite pentru Refugiați. Mă bucur foarte mult că foarte mulți, eh, să că văd aici foarte mulți dintre participanții la această uh, conferință. Eh, domnul Crista este cel care a întâmpinat participanții și o să-i dau cuvântul timp de câteva minute, după care o să dau cuvântul și invitațiilor noștri. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, Parlamentul European, în parteneriat cu OSCE, a organizat această conferință de două zile care a adus la oaltă peste 50 de participanți în ideea de a schimba idei cu deputații și cu reprezentanța instituțiilor Uniunii Europene și pentru a-și îmbărtăși experiența din țările lor în ceea ce privește respectarea drepturilor democratice. În numele subcomitetului nostru mi-am exprimat aprecierea pentru activitățile lor și m-am bucurat foarte mult să văd că Parlamentul European a luat conducerea într-o inițiativă atât de mm, importantă. Am explicat invitațiilor noștri cât de importante sunt aceste proiecte pentru ridicarea nivelului de conștientizare și că acest lucru a fost întotdeauna o prioritate pentru noi. Am avut ocazia să le mulțumesc pentru această opțiune curajoasă pe care au făcut-o uh, și să apreciez sacrificiile lor. Pentru noi, uh, munca lor este de obicei, uh, este o sursă de informație, uneori singura, cât și o sursă de inspirație și o motivație pentru noi să luptăm pentru ceea ce credem că este drept. În aceste vremuri de criză, atât înăuntru cât și în afara Uniunii Europene, Cred că e vorba și de un lucru care ne reamintește foarte bine că drepturile omului nu trebuie considerate ca câștigate definitiv. Pentru că de multe ori uităm ce înseamnă ele și ce înseamnă ele în Uniunea Europeană. Din păcate, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Avem practic o oră la dispoziție și putem să rezumăm această conferință care a avut loc aici în aceste zile. Și acum o să-i dau cuvântul lui eh, David Mark în numele OSCE-ului și o să-l rog să rezume principalele rezultate pe care le-au obținut în urma acestei conferințe. Da, mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat ocazia să uh, intervin uh, în cadrul uh, subcomitetului pentru drepturile omului. Vă mulțumim de asemenea și pentru faptul că acest parteneriat a ajuns la maturitate datorită angajamentului grupului de sprijin și de, de, de coordonare. Vă suntem foarte recunoscători dumneavoastră, cât și colegilor care ați susținut această inițiativă. Biroul uh, de IHR a lucrat cu aceste rețele începând din 2014 când s-a lansat inițiativa și a pus pe picioare o serie întreagă de activități uh, de, de măsurare, de analiză a situației în care se plasează aceste, acești apărători ai drepturilor omului. În curând o să avem niște date pe care o să, vă putem, o să vi le putem transmite și care analizează situația anume în, din, anume, din anumite țări în care protecția drepturilor omului se reduce. E vorba de informații care provin de la țările participante, cât și de la instituții ale drepturilor omului, cât și de la uh, asociațiile apărătorilor drepturilor omului. Am avut uh, uh, sunt implicate în această rețea persoane foarte importante, persoane proeminente care lucrează în țările lor și care, din păcate, se confruntă cu condiții din ce în ce mai dificile Eh, de exemplu, participanți din țări precum Turcia, eh, care, după informațiile pe care le-am primit, nu au putut să participe la această conferință, deoarece li s-a interzis să călătorească, de, de exemplu. Ne-am bucurat foarte mult eh, că am avut printre noi participanți de nivel înalt din partea Comisiei Europene, a Parlamentului European, a președintelui Comisiei de, de Afaceri de Externe, care a intervenit și și-a luat un angajament politic foarte puternic în a susține această organizație de apărători ai drepturilor omului care, de fapt, au uh, discutat și discută cu deputații europeni în cadrul diverselor misiuni uh, sau atunci când au loc operațiuni de monitorizare a alegerilor. Uh, am avut un discurs din partea vicepreședintelui Tajani care iarăși a avut, a transmis un mesaj foarte puternic și care răspunde așteptărilor noastre. Am avut sesiuni de lucru foarte intense uh, și participanții atât de la OSCE cât și de la instituțiile europene au făcut o serie întreagă de recomandări. Nu o să le parcurg, colegii vor avea ocazia să le vadă. Aș menționa doar câteva dintre ele și anume că e nevoie de mai multă flexibilitate în abordarea uh, apărătorilor, uh, uh, mai, mult sprijin și mai multă flexibilitate din partea instituțiilor. S-a spus apoi că e nevoie de mai multă coordonare uh, în utilizarea diverselor pârghii politice pe care le au instituțiile în a-i sprijini. Apărătorii drepturilor omului trebuie să fie mai vizibile și uh, ne-am uh, angajat să-i ajutăm, uh, în special în ceea ce privește comunicarea cu publicul. Mesaje neambigui apoi, deci mesaje foarte clare și cum ziceam, uh, această întâlnire a fost într-adevăr un loc în care s-au transmis mesaje clare și neambigui din partea Parlamentului și a politicienilor. Apoi, sprijin financiar mai, mai mare, uh, pentru apărătorii drepturilor omului, pentru a ne asigura că ei nu servesc guvernele, ci servesc uh, societatea. O uh, zonă în care, ne, iarăși pe care ne putem concentra, este o mai bună utilizare a spațiului digital. Și cu asta mă opresc, vă mulțumesc și vor continua acum colegii mei, reprezentanții ai societății civile. Mulțumesc. Da, sunt uh, foarte recunoscător uh, participanților la această conferință care au fost uh, dispuși să rămână și să mm, ne prezinte rezultatele. Dar acum o să dau cuvântul domnului Iuri Diblaț de la Centrul de Dezvoltare a Democrației și Drepturilor Omului din Rusia. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să subliniez câteva probleme foarte pertinente care afectează societatea civilă și care, în ultimii ani, au condus la o reducere a societății civile, practic, în multe țări din uh, Europa, Asia, Africa, de fapt, din întreaga lume. În primul rând, și foarte important că în ultimii doi ani, acest proces s-a accelerat în multe țări, și la nord, și la sud, și la est, și la vest. Deci reducerea libertății de asociere uh, și limitarea funcționării grupurilor societății civile, ajungând până la uh, amenințări la adresa siguranței fizice respectul la viață intime, la accesul la justiție, ceea ce afectează foarte tare capacitatea societății civile de a funcționa liber. E foarte important că foarte multe state încearcă să justifice aceste restricții aplicate societății civile folosind pretextul că protejează suveranitatea statului și împiedică amestecul în treburile interne. Uh, combat, combat terorismul, extremismul uh, sau că protejează uh, valorile tradiționale, așa cum am văzut la noi în Rusia, dar și în multe alte țări. În ultima vreme, o serie de state au restrâns abilitățile legislative deci au uh, elaborat legi care să restrângă uh, abilitatea de funcționare a societății civile, ONG-urile, azi foarte mult a trebuit să uh, dispară pur și simplu, să se închidă, să... Iar liderii aceștora sunt din ce în ce mai mult vizați de declarații negative, de acuzații în mass media, cum că subminează stabilitatea națională și mai departe. S-au folosit așadar niște legi motivate și politic în multe, în multe, în multe state, uh, acuze și sentințe uh, trucate și imposibilitatea de a se apăra. Apoi, documentarea încălcării legii în zonelor de, de conflict uh, Eh, cât și pentru cei care eh, lucrează pentru combaterea eh, xenofobiei, promovarea combaterii discriminării, ei toți cei care activează și sunt activiști în acest domeniu sunt vizați în mod deosebit. De mulți ani, multe dintre țările vizate au fost țările din fosta Uniune Sovietică, dar acum din ce în ce mai mult Turcia, țările uh, Uh, din Balcanii Occidentali și chiar state membre ale Uniunii Europene, precum uh, Ungaria sau uh, Polonia, în care se manifestă din ce în ce mai mult astfel de tendințe în care organizații ale societății civile sunt supuse presiunilor de tot felul. În plus, în contextul amenințărilor transnaționale și a combaterii terorismului, chiar uh, societățile occidentale, țările occidentale vechi uh, au tendința de a restrânge aceste libertăți, precum am văzut chiar și în Franța, în Statele Unite. Și Apoi se folosește în ce în ce mai mult uh, acordurile internaționale privind finanțar, combaterea finanțării terorismului at, și altele pentru a dezactiva pur și simplu funcționarea Uh, societății civile. În colaborare cu organisme precum Interpolul și așa mai departe. Implicațiile negative sunt numeroase în ceea ce privește susținerea valorilor europene Incapacitatea grupurilor societății civile să funcționeze subminează nu numai principiul participării democratice, dar chiar capacitatea instituțiilor europene și a osce ului să funcționeze efectiv, deoarece avem uh, foarte trebuie avem nevoie de informații care să vină de la societatea civilă, de pe teren, uh, și deci nu vom mai avea acces la ele, drept care nu vom reuși să continuăm să funcționăm dacă acest spațiu se răstrânge până la dispariție. Credem așadar că e foarte important să consolidăm activitatea instituțiilor paneuropene, inclusiv a Parlamentului, cât și a OSCE-ului pentru că există foarte multe elemente avantajoase pentru ambele lor. OSCE-ul are, uh, a elaborat niște linii directoare uh, cele foarte cuprinzătoare privind apărarea drepturilor omului, mai cuprinzătoare decât uh, cele a instituțiilor europene care se adresează diplomaților. deoarece abordează o serie întreagă de recomandări pentru diversi actori, organizații internaționale, eh, state și așa mai departe. Eh, raportul pe care l-a menționat eh, David și care o să apară peste o lună va fi un document foarte important și pe care merită să-l studiați. Mm, înțelegem că subcomitetul dumneavoastră își pregătește propriul raport în legătură cu acest spațiu care se reduce al promovării drepturilor omului. Și, în fine, nu trebuie să uităm tot ceea ce se face în cadrul Consiliului Europei. Rezoluțiile, în special privind apărătorii drepturilor omului și activitatea raportorilor, cât și comentariile Consiliului Europei. Dar vreau acum să închei. Am auzit că subcomitetul dumneavoastră va pregăti un raport privind legătura dintre drepturile omului și corupție. Credem că asta este o temă strâns legată, fiindcă nu vorbim doar de corupția internă, dar și de cea internațională care face parte din lobbyul exercitat de state și guverne autocrate eh, în organizații eh, internaționale, ca și care afectează direct aceste instituții, precum Consiliul Europei, deci afectează și guvernele naționale în eforturile lor de a gestiona Uh, aceste probleme. Prin urmare, e foarte important ca dumneavoastră să vedeți ce se întâmplă în Rusia, Turcia, Kazakhstan și o serie în seară, uh, o serie de alte țări, ce fac în momentul în care uh, și cum, cum vizează activiști cum cumpără, de fapt, influență pentru a uh, Uh, nu se contracara încălcările drepturilor omului în aceste țări. Mulțumesc foarte mult! Și acum dau cuvântul domnului Ianus. Mulțumesc foarte mult! Eu sunt un apărător al drepturilor omului din Turcia. Și Trebuie să vă spun de la bun început că e o răspundere foarte serioasă să vorbesc și să reprezint apărătorii drepturilor omului din țara mea. Mă bucur foarte mult că am reușit să ajung aici. Din păcate, nu toți colegii mei au uh, avut acest uh, noroc. Deci unii care au fost invitați să vină nu au reușit datorită faptului că li s-a interzis să călătorească de către autoritățile turce. Alții au dorit să vină, dar datorită mm, diverselor mm, motive, de obicei politice, nu au reușit. Prin urmare, e o mare răspundere să vorbesc în numele lor, al tuturor. Și dacă îmi permiteți, o să abordez uh, pe scurt problema Turciei și apoi o să vă vorbesc despre aceste două zile ale conferinței și câteva dintre sugestiile care s-au făcut. Pentru că nu e vorba doar să discutăm problemele, ci să și încercăm să găsim soluții. Din nefericire, restrângerea dreptului la liberă circulație nu e doar o problemă a apărătorilor drepturilor omului. Cei care promovează drepturile omului se confruntă cu multe probleme legate, inclusiv uh, tortură, arest, hărțuire, restrângeri uh, uh, ilegale ale drepturilor lor, al dreptului de exprimare, de adunare uh, și acestea sunt probleme esențiale cu care ne confruntăm și nu doar în Turcia, ci în multe alte regiuni. Guvernul turc uh, a luat o decizie după ce a declarat starea de urgență după eșuarea loviturii de stat și care s-a extins până pe 18 aprilie, cu două zile până înainte de următorul referendum, ceea ce pune o, niște probleme, probleme menționate nu doar de către mediul academic, dar chiar și de comisie. Această stare de urgență pune foarte multe probleme pentru apărătorii drepturilor omului în Turcia. Pe scurt, aș vrea să vă dau câteva cifre pentru că e important să nu le uităm. Deci un număr foarte mare de organizații uh, ale drepturilor omului, peste uh, au fost afectate peste 4.000 uh, de, de persoane din mediul academic au fost uh, vizați. 180 uh, de canale de știri au fost închise pe parcursul acestei perioade și unele dintre ele sunt publicații uh, care se ocupă de încălcarea drept, în principal de încălcarea drepturilor omului, drept care acum e mult mai greu să știi ce se întâmplă pe teren. Spațiul societății civile și al apărătorilor drepturilor omului se reduce, așa cum s-a spus de multe ori de către multă lume în cadrul conferinței. Apărarea drepturilor omului a devenit uh, mult mai dificilă decât a fost vreodată. În același timp, cred că e mai importantă decât a fost vreodată. Și cum ziceam înainte, nu e vorba doar să menționăm problemele, dar aș vrea să vă comunic și câteva sugestii care au apărut în aceste două zile de lucru. Credem că instituțiile Uniunii Europene trimit mesaje clar, clare și solide cu privire la încălcarea drepturilor omului. Aceste mesaje însă trebuie să, să fie țintite și să vizeze exact chestiunile respective. Apoi trebuie să fie disponibilizate mai multe fonduri și uh, acestea să fie flexibile, pentru că unii dintre acești activiști ne spun că uneori procesul legat de utilizarea fondurilor devine el însuși o problemă. Mai credem că Uniunea Europeană ar trebui să se străduiască să uh, uh, ia legătura cu acești activiști și să-i aducă, uh, să invite aici. Pentru că e mai ușor să comunice cu ei aici decât acolo pe teren. Mai credem că documentele referitoare la drepturile omului ar trebui să fie traduse în toate limbile Înțeleg că ele se traduc în limbile Uniunii Europene, dar uh, având în vedere uh, că evenimentele noastre se leagă de toate țările din Balcanii Occidentali, uh, toată regiunea, bariera lingvistică devine o problemă foarte serioasă. Și mă gândesc și la lumea justiției. De multe ori, eh, judecătorii, avocații nu reușesc eh, să ia cunoștință de diverse documente, de hotărâri ale Curții Drepturilor Omului și așa mai departe. Drepturile omului sunt o dimensiune globală, drept care crearea de rețele e foarte importantă, cât și crearea de capacități. Deci, cred că acest gen de evenimente la care am avut norocul să particip este, a fost un, un lucru vital și foarte, foarte benefic și sperăm ca astfel de evenimente să se întâmple mai des. În numele tuturor uh, activiștilor care apără drepturile omului, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc despre aceste probleme cu care ne confruntăm și sper că, în ciuda tuturor problemelor, vom continua să colaborăm strâns. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie. Le volevo fare... Mulțumim. O întrebare, dacă este posibil, foarte rapid. Există o dezbatere continuă în acest Parlament în legătură cu dacă ar fi mai bine să discutăm înainte sau după referendumul din Turcia. Mă întreb care este părerea dumneavoastră în acest sens. Eu întotdeauna m-am întrebat dacă nu purtați această uh, conversație, o veți regreta și vă veți simți cu conștiința încărcată. Credeți că dacă ne exprimăm înainte îl favorizăm pe Erdogan și dacă ne exprimăm după aceea va fi prea târziu. Este o întrebare, dacă puteți să-mi răspundeți, uh, așteptăm răspunsul, dacă preferați să nu sunteți la fel de liberi. Pot să vă răspund, dar este o întrebare foarte grea. Câteodată mi se pare că e prea târziu pentru că referendumul urmează acum în trei săptămâni și cred că Uniunea Europeană a înțeles cam târziu despre ce era vorba. Poate că noi nu am uh, făcut suficient de uh, nu, poate că nu ne-am uh, examinat, uh, nu ne-am prezentat problema corect. Este o chestiune politică, însă dacă ridicați aceste chestiuni înainte de referendum, Erdogan ar putea să folosească aceste lucruri împotriva dumneavoastră. Dar în același timp, dacă nu vorbiți acum, atunci nu știm când se va mai putea vorbi, pentru că după referendum, dacă răspunsul va fi da, deci dacă turcii vor da uh, și mai multe puteri președintelui, nu sunt sigur că uh, orice mesaj va avea vreun sens. Așadar, poate, în ciuda uh, problemelor, poate este mai bine să vă exprimați înainte de referendum, însă înțeleg că este o problemă complexă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru răspuns. Acum are cuvântul doamna Alexandra Matiu. Vă mulțumesc foarte mult. Reprezint uh, organizațiile pentru drepturile omului din Ucraina și acum, uh, în ultimele două zile, am discutat riscurile și provocările care au devenit o realitate în uh, lupta, de, lupta, lupta pentru drepturile, om, drepturile omului. Reflectă realitatea în regiune. Uh, Acum, în ultima vreme, am asistat la un colaps al drepturilor în uh, Crimea ocupată și în regiunile Donbass din uh, estul Ucrainei, uh, ocupat de Rusia. Așadar, este o nouă provocare. Cum putem să asistăm și să ajutăm cele 5 milioane și jumătate de persoane care lucrează acolo. Ucrainiene nu pot să monitorizeze încălcările drepturilor omului în aceste teritorii, așadar o facem în cooperare cu colegii din Rusia, însă această oportunitate se închide. În 2015, inițiativele care au fost uh, înființate de apărătorii drepturilor omului din, din Ucraina și Rusia au fost uh, puse pe lista organizațiilor non-dezirabile în Rusia. În 2016, apărătorii drepturilor omului din Rusia, uh, nu, acestora nu li s-a permis acreditarea pe teritoriul Donbasului, care este sub controlul așa numitei uh, Republica Poporului, Republicii Populare Lugansk, Donetsk. Deci este foarte greu să acționăm în aceste teritorii în partea Donbassului, care este în controlul efectiv al Rusiei, este chiar imposibil și ă, asemenea muncă poate să se sconteze cu deportarea. S-a ă, interzis munca unor grupuri care aveau pur și simplu ă, activități umanitare. Mhm. orice acțiune umanitară te face pasibil de, perse- de uh, urmăriri judiciare. Un uh, activist al nostru a fost arestat cu acuzații false de terorism. A fost interogat în legătură cu activitățile sale pentru drepturile omului, a fost răpit și bătut, acuzat de extremism, iar acum în închisoare Eh, familia sa nu a putut să-l eh, vadă și a fost intimidat chiar fiul de 9 ani. Numele său a fost menționat într-o rezoluție a Parlamentului European, însă șansele pentru eliberarea sa sunt foarte mici. Instrumentele actuale ineficiente, nici măcar nu putem uh, apăra pe ziaristul Nicola Simena, care a fost acuzat că a încălcat integritatea teritorială a Rusiei, uh, la, uh, datorită emisiunii sale la Radio 3 Europa. Uh, poate să fie închis pentru trei ani. Acum uh, autoritățile rusești au început să-i aresteze pe avocații prizonierilor politice, politici și pe cei care le susțin membrii familiei. Uh, s-a ajuns la un punct critic în peninsula ocupată care ar necesită un răspuns din partea uh, comunității internaționale. Cerem Europei să facă următorul lucru. În primul rând, credem că este foarte important să menținem cooperarea între apărătorii ruși și ucrainieni la drepturilor omului și uh, dialogul și să, pentru a susține inițiativele din Crimea, să fim flexibili, să schimbăm formatul cooperării dintre Uniunea Europeană și aceste inițiative uh, conform riscurile cu, riscurilor cu care se confruntă aceste persoane în uh, peninsula ocupată. Um, o parte din Donbass care este sub controlul Federației Ruse, trebuie monitorizată uh, situația încălcării drepturilor omului cu uh, accentul pus pe protecția apărătorilor drepturilor omului. În al treilea rând, începerea uh, monitorizării proceselor de persecuție politică din Rusia și din Crimea ocupată, după cum se și participarea diplomaților statelor membre uh, ale Uniunii uh, pe teritoriul rus, să se organizeze misiuni uh, care să îi viziteze pe cetățenii ucrainieni care au fost deținuți, care sunt deținuți în Rusia pentru a se evalua condițiile de detenție și um, Uh, sănătatea lor. Este important să se impună sancțiuni împotriva Rusiei pentru încălcările masive drepturile lor omului în Crimea. Trebuie să avem un grup operațional pentru a uh, redacta o listă a celor implicați în încălcarea drepturilor omului și în uh, persecuții politice și să se introducă sancțiuni împotriva acestora și să se atragă atenția autorităților ucrainiene că Ucraina trebuie să dea o procedură de facilitate de acces pe, da, în teritoriile ocupate ale, pentru jurnaliști și apărătorii drepturilor omului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult celor trei invitați pentru intervențiile lor care ne-au evidențiat situația din propriile lor state. În Rusia, Turcia și Ucraina. Ne-ați făcut și o anumită sinteză a discuțiilor care au avut loc în ultimele câteva zile în Parlament. Aș spune în încheiere că trebuie să fiți siguri că noi vă susținem în uh, luptele dumneavoastră. Noi suntem angajați uh, spre dezvoltarea democrației și pentru susținerea drepturilor omului. Parlamentul și subcomisia noastră vor, vă vor apăra preocupările oriunde putem. Uh, se suspendă reuniunea și are loc uh, reuniunea următoare la 11.